Uh, <coughs> uh, Stimați colegi, în calitatea mea de președinte al Comisiei Jurii, doresc să-i urez bun venit doamnei comisar desemnat, doamna Vera Iurova. Doamnă Iurova, bun venit în Parlamentul European. Doresc de asemenea să doresc bun venit domnului Claude Moraes, președinte al Comisiei Libe, doamnei Vicky Ford, președinta Comisiei IMCO, și doamnei Irace Garcia Perez, președinta Comisiei FEM. Și membrilor respectivilor comisii cu care va avea astăzi loc uh, această audiere comună. În primul rând, doamna Iurova, ca și mine, este de origine cehă Aș dori să evităm niște stânjeneli. Numele domnii se pronunță Iourova, nu Jurova și nici Jurova, ci Iourova, doamna Iourova. Comisarul desemnat va aprecia faptul că îi se pronunță corect numele. Doamna Iourova, cum spuneam, este candidat pentru un portofoliu complex, un portofoliu foarte important care, după părerea mea, se referă la dreptul civil, iar comitetul, comisia mea răspunde de drept civil. E vorba de o serie de inițiative importante pe care le așteptăm în acest domeniu. De exemplu, plățile transfrontaliere care trebuie analizate și actualizate. Noul comisar, de asemenea, are responsabilitatea pentru dreptul comercial pe care Parlamentul European uh, dorește să arate foarte mult interes, mai ales în ceea ce privește răspunderea corporativă socială. Iar dacă ne gândim uh, la liniile directoare ale Comisiei și regula 16 de procedură, Parlamentul evaluează uh, pe comisarii desemnați pe baza competenței generale, pe baza angajamentului european și pe baza independenței personale. De asemenea, evaluează cunoașterea portofoliului uh, pentru care sunt desemnați și calitățile de comunicator. Înainte de audiere, comisarul desemnat a răspuns în scris la un chestionar pregătitor Răspunsurile scrise au fost trimise um, eurodeputaților în toate limbile. Structura dezbaterilor este următoare. Comisarul desemnat va face o alocuțiune de introductivă nu mai mult de 15 minute și va mai avea 5 minute la sfârșitul reuniunii pentru o alocuțiune de închidere. Președinții comisiilor, de asemenea, sunt invitați să aibă asemenea locuțiuni de două minute. După introducere vom auzi 45 de întrebări, de câte 3 minute fiecare. Un minut pentru întrebare și un minut pentru uh, răspuns. Nici uh, întrebările următoare și nici sistemul catch the eye nu sunt posibile. Uh, rog atât eurodeputații cât și pe comisarul desemnat să respecte timpul alocat. A fost uh, aprobat ca aceste întrebări să fie puse de respectivii membri ai comisiilor în ordinea următoare. În primul rând, Comisia uh, Libe și Comisia Jurii, Comisia IMCO și apoi Comisia FEM. Există interpretare în toate limbile, vorbitorii își pot folosi limba maternă și sunt rugat să nu vorbească foarte repede. Și acum îi voi da cuvântul domnului Claude Moraes. Aveți cuvântul. O chestiune de procedură. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Am depus o întrebare. Poate că n-am înțeles eu bine. Dar pentru grupul socialiștilor și democraților, pregătirea noastră era că în primul rând uh, întrebările de la Libe și după aceea cele de la juri și asta este și ordinea vorbitorilor pe care am primit-o. Deci care, cine a decis schimbarea ordinii și de ce s-a schimbat și pe ce considerente, pe competența cui s-a modificat această ordine a intervențiilor? Ieri uh, s-a ajuns la un acord asupra acestei ordini a întrebărilor. a fost un acord între grupurile politice. Vă rog, domnule președinte Moraes, să aveți cuvântul. Trei minute pentru alocuțiunea de deschidere. Haideți să-i acordăm cele 15 minute doamnei Iaurova. Doamna Iaurova, aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult pentru că mi-ați acordat cuvântul, stimați membri ai comisiilor, stimați membri ai Parlamentului. Am privilegiul de a veni astăzi în fața dumneavoastră. Sunt conștientă că portofoliul de care mă voi ocupa, în cazul în care sunt confirmată în calitate de comisar, are un impact real asupra fiecărei persoane din această sală și asupra tuturor celor 500 de milioane din acest mare proiect care este Uniunea Europeană așa încât am foarte mult entuziasm, dar și sunt foarte conștientă de răspunderea pe care o am și solicit aprobarea dumneavoastră pentru a fi confirmată ca uh, în calitate de comisar pentru justiție, drepturile consumatorilor și egalitatea între sexe. Am spus entuziasm pentru că eu cred că împreună putem să marcăm această etapă. Ca dumneavoastră am intrat în politică pentru că am dorit să contribui la societate. Vreau să îmi pun amprenta asupra dezvoltării societății și pentru a face acest lucru uh, vreau să contribui la dezvoltarea Uniunii Europene. Un politician faimos ceh, mult mai faimos decât mine, în anul 2000 s-a aflat în acest parlament și a spus următoarele principalele valori europene care au fost formate de istoria Europei și adoptate de alte părți ale lumii sunt absolut evidente. Respectul pentru persoana individuală și pentru libertățile sale, dreptul individului și demnitatea individului, principiul solidarității, a legalității în fața legii și în statul de drept, protecția tuturor minorităților etnice, a instituțiilor democratice, separarea puterilor executivă, legislativă și juridică, pluralismul politic, respectul pentru proprietatea privată și pentru întreprinderea liberă și pentru economia de piață și dezvoltarea societății civile. Foarte, de foarte multe ori, Václav Havel a fost cu mult înaintea timpului său când a ținut acest discurs. Iar datoria noastră și datoria mea personală, angajamentul meu personal, este să încerc să uh, mă bazez pe aceste drepturi și valori fundamentale europene pe care le-a descris atât de bine și să mă asigur că sunt respectate și sunt menținute ca atare. Acestea sunt valorile în care cred cu tărie. Noul portofoliu privind justiția, drepturile consumatorilor și egalitatea între sexe întărește aceste valori construind punți între sistemele juridice naționale și dreptul european duce la creșterea economică, pentru că un sistem de justiție predictibil este o precerință pentru creșterea economică și pentru un mediu economic prietenos în care să poată să înflorească afacerile transfrontaliere. Mai mult decât atât, se pune problema construirii unei piețe unice corecte, cinstite. Deci portofoliul meu plasează omul în centru și dacă ne gândim la toate acțiunile viitoare, se pune problema să le dăm oamenilor o alegere, posibilitatea alegerii, să le protejăm drepturile și să uh, ne bazăm pe încredere. Dacă dăm la o parte toate conceptele juridice, toate propunerile făcute de Uniunea Europeană în aceste domenii încearcă să facă trei lucruri, adică mai multe alegeri, mai multă protecție și mai multă încredere. În mandatul meu Vreau să fiu vocea intereselor popoarelor. Este o ocazie unică să aducem împreună aceste părți diferite ale portofoliului. Distinși europarlamentari în următorii cinci ani, vreau să marchez această etapă în aceste trei domenii. În primul rând vreau să mă asigur că oamenii au mai multe posibilități de alegere. Ce înseamnă asta în practică? Înseamnă să aibă dreptul să aleagă unde doresc să trăiască și să lucreze în Uniunea Europeană, respectul de plin al libertății uh, de mișcare trebuie să abordăm actele de abuz acolo unde sunt făcute. Dar dreptul de la libera mișcare, la libera circulație nu trebuie pus sub semnul întrebării. Oamenii trebuie să aibă dreptul să fie ce vor ei să fie, să trăiască fără discriminare socială sau religioasă, să nu se teamă de violență și de hărțuire. Uniunea Europeană are puterea să asigure punerea în aplicare a acestor drepturi și trebuie să o facă. Trebuie că, să, ca femeile să poată să aleagă să fie doctori, profesori, politicieni, directori, la fel ca bărbații, și să câștige salarii egale. Eu voi apăra femeile din această perspectivă. Înseamnă de asemenea consumatorii să aibă posibilitatea să facă alegeri informate, fie în mediul electronic, fie în afara mediului electronic. Și să vrei să decizi dacă vrei să faci parte din revoluția digitală sau să cumperi de la magazinul din colț să poți să ai alegerea de a face un parteneriat, să te căsătorești, să ai o familie Uh, să ai o casă sau să-ți uh, petreci pensia așa cum vrei, să ți se recunoască drepturile legale așa cum uh, vrei. În al doilea rând, am intenția să protejez drepturile oamenilor. Voi colabora cu vicepreședintele Timmermans și îl voi sprijini pentru a apăra statul de drept și Carta Drepturilor Fundamentale și voi încerca să mă asigur că uh, Uh, există acest echilibru al puterilor în democrația noastră și că este respectat. Vrem de asemenea să ne asigurăm că în uh, accesul uh, Uniunii Europene la Convenția Drepturilor Omului se va petrece foarte repede. Vreau să mă asigur că sunt protejate drepturile individului prin adoptarea rapidă a unei reforme a protecției datelor individuale și că europenii se bucură de aceeași protecție și în Statele Unite. Vreau să mă asigur că minoritățile tehnice, etnice, cum ar fi minoritatea romă, sunt protejate împotriva discriminării și excluderii și sunt integrați în continuare în societate. Vreau să-i protejez pe cei mai vulnerabili membri ai societății noastre. Asta înseamnă să, să protejăm drepturile copiilor, mai ales pe internet, și să ne asigurăm că au drepturi procesuale corecte în momentul în care sunt suspecți în proceduri uh, penale. Vreau de asemenea să pun, uh, să, să fac să existe un parchet european independent uh, și care să fie plătit din bugetul european. Vreau să există un comportament durabil și responsabil în toate sectoarele, inclusiv cel financiar responsabilitatea este legată de protecția consumatorilor. Voi colabora cu Autoritatea Bancară Europeană pentru a mă asigura că regulile privind primele bancherilor sunt puse în aplicare așa cum trebuie. Protecția înseamnă să ne asigurăm că produsele pe care le folosim sunt sigure. Vreau să se adopte foarte repede regulamentele privind protecția din acest punct de vedere și când vorbesc de protecție, mă gândesc și la femeile care sunt victimele violenței în familie sau ale practicilor uh, inumane, cum ar fi uh, mutilarea genitală feminină. Sunt incompatibile cu tot ceea ce înseamnă Uniunea Europeană. Victimele asemenea actor de violență au nevoie să se exprime și noi vom fi vocea lor. Și apoi vreau să uh, stabilesc încredere în sistemul de justiție în toată Uniunea Europeană. Trebuie să fim uniți în diversitate, dar trebuie să ne asigurăm că de fapt, tradițiile noastre culturale și juridice diferite nu sunt un obstacol în calea libertății, justiției și pieții unice. Cetățenii trebuie să aibă încredere în sistemul de justiție și sistemul de justiție trebuie să aibă, sistemele de justiție trebuie să aibă încredere unele în altele. Recunoașterea reciprocă, cum ar fi uh, mandatul european de arătare, de arestare sau hotărârile judecătorești, nu funcționează dacă nu există încredere. Acolo unde e nevoie, avem nevoie de coordonare sau standarde minime în toată Uniunea Europeană, atât în domeniul civil cât și în domeniul penal dar da, trebuie să sporim și cunoașterea sistemelor juridice din țările celorlalți. De asemenea, deci doresc să îmbunătățesc uh, pregătirea practicienilor, a juriștilor, care sunt absolut indispensabile pentru toate instrumentele adoptate, pentru că altfel ele nu pot fi puse în practică. De asemenea, cred că injustiția este Uh, că e-justice este e-justiție este un instrument excelent care asigură accesul cetățenilor uh, la justiție și este un instrument interactiv. Vreau să fiu sigură că, de fapt, consumatorii pot avea încredere în cumpărăturile pe care le fac pe internet, fără teama de a fi dați în judecată într-un stat membru vreau să accelerez punerea în aplicare astfel încât uh, să putem face ce trebuie din această perspectivă. Vreau să dezvolt medierea și, de asemenea, soluțiile alternative de rezolvare a litigiilor dacă e nevoie de alte măsuri suplimentare pentru uh, remedierile colective, mă voi ocupa și de acest lucru. Puterile de punere în aplicare trebuie avute în vedere pentru ca oamenii să nu fie lipsite de ele vreau uh, ca în diverse sectoare să se întâmple acest lucru și să întărim cooperarea cu statele membre pentru a apăra interesele consumatorilor. Stimați membri ai Parlamentului European, uh, și acum, într-o notă mai personală, acum opt ani am fost într-o celulă de închisoare în Cehia pentru că am fost victima injustiției. M-am confruntat direct cu injustiția și am fost șocată. Nu credeam că e posibil să mi se întâmple mie așa ceva, că pot să bași pe cineva la închisoare fără dovezi. Și după ani de zile s-a dovedit că acuzațiile împotriva mea au fost il ilegale, nefondate și false. Și aceasta a fost uh, calea mea către justiție, pentru că după acest șoc am dorit să știu cum trebuie să funcționeze justiția de aceea am început să lucrez și să studiez uh, dreptul. Am încercat să-mi restabilesc reputația, am studiat dreptul la, la Praga, la universitate și am făcut acest lucru pentru că am dorit să am un loc de muncă nou. Pentru că locul meu de muncă anterior a fost uh, uh, acela unde renumele meu a fost complet distrus. De aceea, acum, după atâția ani, experiența aceasta încă mă marchează. Și când văd un act de injustiție, sunt foarte sensibilă. Iată de ce doresc o societate mai onestă în care oamenii au alegeri, protecție și încredere. Nu trebuie să ne pierdem încrederea că în cele din urmă justiția va triumfa. În cazul meu s-a întâmplat așa și sistemul de justiție din Cehia mi-a dat dreptate și mi-a dat compensație. Și sperăm că și în ochii societății mi-a restabilit și reputația. Stimați eurodeputați, am uh, moștenit activitatea predecesorilor mei, sunt mândră de el și vreau să aduc un tribut doamnei Vivian Redding, Martina Reichardt și Neven Mimița, care a făcut foarte multe propuneri legislative. Vin dintr-o lume a politicii regionale, a fondurilor structurale, este lumea proiectelor, a termenilor clare, a realizărilor. Ca ministru al dezvoltării regionale, ceea ce sunt eu astăzi în țara mea, a fost de fapt ultima mea zi de lucru, mâine îmi voi da demisia. Am pus la punct o strategie și proiecte în Republica Cehă pentru următorii zece ani. Noua comisie se va ocupa Uh, de proiecte pe care le susțin și voi susține abordarea propusă de președintele ales. Este abordarea pe care o voi avea și eu în noul meu rol. Intenționez să rup tăcerea și încerc să privesc uh, transversal în acest portofoliu. Sunt uh, aleasă în Parlamentul Ceh, sunt politician, nu sunt funcționar public și sunt convinsă că voi lupta ca să transform cele spuse în realitate. Distinși europarlamentari, nu pot să menționez toate chestiunile asupra cărora mă voi concentra în acest portofoliu extrem de emoționant, dar avem ținte comune și vom avea realizări comune, le vom realiza împreună. Să începem primul, în primul rând având rezultate importante pe care le așteaptă cetățenii europeni în diverse uh, dosare, reforma legilor privind protecția datelor, propunerea privind femeile din conducerea um, companiilor și așa mai departe. În același timp, intenționez să, ca împreună cu dumneavoastră să pun la punct un nou program de lucru pentru următorii cinci ani care să aducă împreună aceste trei părți ale portofoliului și astfel vom crea o piață unică mai corectă, bună pentru consumatori și pentru societățile comerciale. Vreau să repet încă o dată. Vreau ca oamenii să aibă mai multe alegeri, mai multă protecție și mai multă încredere. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Thank you, madam. And now we go to the... Mulțumesc. Acum trecem la secțiunea întrebărilor și răspunsurilor. Îi rog, vă rog foarte mult să nu depășiți timpul alocat de un minut pentru întrebări. Și o rog pe doamna Iorova să nu depășească două minute pentru răspunsuri. Domnul Zvievska, de la PPE, de la Comisia Jurii, are cuvântul în deschidere. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna comisar îndesemnat, există nouă, pro, noi propuneri privind guvernanța corporatistă, iar după părerea noastră, acestea ar trebui să se concentreze asupra simplificării mediului de afaceri și funcționarea sa pe piața unică, oferind mai multe șanse sectorului IMM-urilor, sporindu-i competitivitatea la nivel mondial. Sectorul IMM-urilor creează locuri de muncă și își aduce contribuția la creșterea economică. Iată de ce ar trebui să evităm suprareglementarea. Ar trebui să nu impunem prea multe poveri administrative asupra sectorului IMM-urilor. În egală măsură, birocrația existentă ar trebui simplificată și eliminată. Ce părere aveți dumneavoastră despre eliminarea acestor obstacole? Constituie acesta una dintre prioritățile dumneavoastră și, dacă da, ce considerați dumneavoastră că ar trebui să însemne o nouă abordare a simplificării în cadrul legislației. Mulțumesc foarte mult pentru această întrebare. Domnilor și domnilor, o să vorbesc limba maternă, dat fiindcă există interpretare. Ještě jednou děkuji, děkuji za otázku. Eh, pane Zvěvko, jste... Mulțumesc, eh, domnule Zviesca, Zviesca, pentru această întrebare. Sunt într totul de acord cu eh, ce ați spus dumneavoastră despre IMM-uri și despre poziția noastră față de IMM-uri. Trebuie să încercăm să ne asigurăm că toate reglementările, directivele și recomandările nu reprezintă o povară administrativă suplimentară asupra IMM-urilor care sunt coloana vertebrală a economiei, ci din potriva acestea ar trebui să ofere o mână de ajutor companiilor să simplifice birocrația și să înlesnească funcționarea pieței comune, ceea ce corespunde și principiului reducerii uh, birocrației. A, la asta mă gândesc eu când vine vorba de bariere. DG Just are o serie de propuneri în ceea ce privește simplificarea, atât pentru angajații independenți, și, în egală măsură, există o recomandare de a simplifica procedura de insolvabilitate. Noi încercăm să oferim companiilor o a doua șansă pentru ca în momentul în care se confruntă cu probleme de lichidități sau de slăbirea activității, pentru a putea evita falimentul. Există și alte legislații, alte legislații importante, directiva privind acționarii. Și aici e nevoie de simplificare. Toate acestea sunt uh, lucruri pe care trebuie să le sprijinim și să le promovăm noi. Cred că este firesc ca funcționarii să creeze birocrație, dar noi trebuie să punem capăt acestui instinct. Mulțumesc. Următoarea întrebare, doamna Regner, de la SCD. Thank you very much. My Mulțumesc. Am o întrebare cu privire la dreptul companiilor european. Companiile și acționarii au nevoie de dreptul companiilor pentru a stimula mediul de afaceri și pentru a oferi stabilitate. Vreau să vă întreb dacă ați schimba prioritățile care, se, care oferă mai multă certitudine juridică companiilor și acționarilor, oferind mai întâi o directivă cu privire la transferul uh, sediului companiilor transfrontalier și, în al doilea rând, oferind standarde minime coerente pentru implicarea acționarilor ca urmare a unei propuneri cu privind uh, la companiile cu sediu unic, cum veți, veți asigura că această propunere nu va fi exploatată pentru uh, companii fictive, pentru crearea de companii fictive și uh, uh, angajați fictivi. Credeți că dumneavoastră companiile vor lua decizii în interesul acționarilor pentru, pentru uh, uh, um, un mai, bin, un mai bun viitor al mediului de afaceri sau um, ar fi mai bine poate să se implice comunitatea locală și angajații în procesul decizionar la nivelul companiilor. Vă mulțumesc. Doamnă Jourova, aveți cuvântul. Ano, děkuji. Tato otázka trošku souvisí s tím, o čem se... Mulțumesc foarte mult. Această întrebare merge mână în mână cu ce am spus eu mai devreme. Cred că mediul uh, IMM-urilor care, care au 175 uh, de milioane de angajați este extrem de important și trebuie să îi se ofere să se beneficieze de certitudine juridică pentru ca IMM-urile să își poată face o, să poată facă, face o prognoză mai clară a activităților. Și eu mă voi uh, apleca asupra propunerilor care au ca scop simplificarea afacerilor la nivel uh, transfrontalier și internațional, ar trebui să, să eliminăm în egală măsură obstacolele cu care se confruntă aceste companii. Iar în ceea ce privește companiile noi, nou demarate, trebuie să simplificăm modul în care pot fi incorporate companiile, iar uh, costurile e nevoie să fie reduse. Aceasta ar fi o condiție pentru statele membre dacă doresc să folosească fondurile europene. Condiția este, deci, ca statele membre să simplifice birocrația pentru IMM-uri. Trebuie să finalizăm propunerea și în ceea ce privește transferul sediilor companiilor. Aceasta este o piedică semnificativă pentru companii. În momentul în care doresc să își desfășoare activitatea într-un alt stat membru, trebuie mai întâi să închidă compania în statul A, apoi să o redeschidă în statul B, astfel încât ar trebui să avem un set de reguli uniforme pentru operațiunile transfrontaliere. Iar în ceea ce privește drepturile acționarilor și angajaților, este limpede că în propunerile noastre juridice trebuie să ne asigurăm că drepturile acestor, acestora nu sunt încălcate. Mulțumesc. Domnul Vos de la PPE. Meine Mulțumesc. Întrebarea mea se leagă de întrebarea anterioară. Stimată doamnă comisar desemnat, știți prea bine că în februarie Parlamentul European uh, a, și-a prezentat poziția cu privire la dreptul achizițiilor. Acest drept ar trebui să aibă implicații mai asupra comerțului online și asupra comerțului transfrontalier date fiind prioritățile Comisiei Juncker, cum anume doriți să procedați în ceea ce privește acest dosar? Cum vreți să continuați uh, discuțiile? Doriți să îl sprijiniți în Consiliu? Vreți să-l puneți în aplicare cât mai curând cu putință? Asta în primul rând. În al doilea rând, Uniunea Europeană se bazează pe principii comune și are încredere că toate statele membre respectă principiile și legislația comună. Consider că aplicarea aplicarea achiului european la nivel național, transpunerea acestuia la nivel național, nu mai este la fel de prioritară ca în trecut. Prin urmare, vă întreb dacă pe viitor veți avea de gând să monitorizați aplicarea statelor, uh, în statele membre a dreptului comunitar. Mulțumesc! Yours. Aveți cuvântul, domnule comisar de semnat. Mulțumesc, domnule Vos, pentru întrebarea adresată. Propunerea privind uh, dreptul uh, achizițiilor a provenit de la Parlamentul European și a fost uh, adoptată. Iată, a fost adoptată de Parlamentul European și aceasta reprezintă modul în care putem da o mână de ajutor pieței unice digitale, una dintre prioritățile Comisiei Juncker. Eu voi sprijini această propunere și voi încerca să conving statele membre că nu ne îndreptăm către unificarea dreptului achizițiilor, ci îmbunătățim situația în ceea ce privește vânzările transfrontaliere, care poate să căreia îi se pot reduce costurile și poate fi simplificată, iar aceste reguli până la urmă vor sluji consumatorilor. Spun acest lucru în ciuda faptului că știu foarte bine că multă lume critică uh, dreptul uh, achizițiilor, spunând că nu e nevoie să se creeze un uh, al 29-lea de regim alternativ, ci în loc de asta ar trebui să se armonizeze regimurile existente, sistemele existente. Alții spun că ar trebui să nu ne atingem de regulile existente. Dar, după părerea mea, propunerea actuală are ca scop simplificarea tranzacțiilor uh, pe internet transfrontaliere și pentru acest lucru merită sprijinul nostru. Eu voi încerca să conving statele membre că această propunere poate să reprezinte un aspect pozitiv pentru economiile noastre. Haideți să ne închipuim, să ne gândim la ce înseamnă de fapt în practică acest lucru. Un o companie care își desfășoară activitatea într-un stat membru oferă consumatorilor un singur uh, regim juridic pe care consumatorii îl vor cunoaște și acest lucru este pozitiv. Mulțumesc, uh, doamna Delvo de la S&D are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, bună ziua, domnule comisar desemnat. Întrebarea mea se referă la documentele publice. Știți că la prima lectură Parlamentul European a salutat propunerea Comisiei cu privire la simplificarea și acceptarea unor documente publice și uh, a dat mai multe explicații pe, pe baza unor puncte. Iar Comisia anterioară a sprijinit uh, ideea uh, extinderii sferei de aplicare și a suportării costurilor administrative. Noi dorim să reducem birocrația excesivă și să înlesnim viața cetățenilor, IMM-urilor și să încurajăm mobilitatea. Deci este foarte important pentru noi acest aspect. Ce părere aveți dumneavoastră despre acest regulament și sfera sa de aplicare? Iar pe viitor considerați că trebuie luate și alte inițiative în ceea ce privește recunoașterea documentelor publice, mai ales în ceea ce privește uh, Uh, recunoașterea uh, stării civile. Și ce părere aveți despre recunoașterea parteneriatelor înregistrate, includerea acestui aspect într-o astfel de propunere? Madame, the floor is yours. Aveți cuvântul. Mulțumesc, doamna Delvo. Vă mulțumesc pentru această întrebare. Mă bucur foarte mult și aici că Parlamentul European uh, consideră că această propunere este una pozitivă. Dacă ne dăm seama ce impact va avea această propunere pentru viața cetățenilor de rând, trebuie să recunoaștem faptul că impactul ar putea să fie foarte mare, fiindcă ar reduce birocrația În, uh, acum, când uh, căsătoriile transfrontaliere sunt la ordinea zilei, ca și, uh, afac- ca și afacere desfășurate la nivel transfrontalier, în contextul în care trebuie să facem față unor chestiuni juridice, cum ar fi succesiunile transfrontaliere, ne-ar fi de mare ajutor să avem un, regul- un, un regulament care să înlătură nevoia traducerilor autorizate și acestor apostile, care înseamnă costuri suplimentare și o povară suplimentară pentru cetățeni și le obstacole în calea mobilității. Salut faptul că Parlamentul European a dorit să extindă sfera de aplicare a documentelor publice care vor face obiectul uh, acestui nou regim și voi discuta cu statele membre în cadrul Consiliului pentru a mă asigura că această propunere va fi adoptată. Știu că deocamdată se consideră că acest că documentele vizate ar trebui să fie numai documente de drept civil, numai pentru persoane uh, fizice, și nu pentru companii și pentru persoane juridice. Domnul Radev are cuvântul. Domnul comisar desemnat, printre prioritățile cheie identificate în agenda de justiție a Uniunii Europene pentru 2020, aș dori să subliniez încrederea reciprocă pe care se bazează politica de justiție a Uniunii Europene. Adesea, cetățenii, judecătorii, magistrații nu au încredere în hotările judecătorești din alte state membre, astfel încât e nevoie de acțiuni la nivel european pentru a spori recunoașterea reciprocă a hotărârilor judecătorii și pentru a înlesni punerea lor în aplicare. Ne puteți spune ce părere aveți dumneavoastră și cum doriți să sporiți încrederea reciprocă între statele membre europene? Credeți uh, că s-ar putea face acest lucru prin uh, instrumentele existente mai degrabă decât prin crearea de instrumente noi care aduc atingere care a dus atingere suveranității naționale și care ar putea să fie folosite abuziv. Vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult pentru această întrebare, care, iată, este și ea legată de, ce am, despre, de subiectul anterior, de recunoașterea documentelor publice. N-am avut timp suficient pentru a vă spune că pentru a funcționa un astfel de sistem e nevoie să existe încredere între instituțiile statelor membre, pentru ca acestea să recunoască documentele publice din alte state membre. Aveți perfectă dreptate când spuneți că pentru recunoașterea reciprocă a documentelor publice și a hotărârilor judecătorești și pentru punerea în aplicare a acestor hotărâri judecătorești, e nevoie ca statele membre să aibă încredere în uh, sistemele juridice, să aibă încredere reciprocă în independența lor și capacitatea acestora de a executa deciziile. Consider că e necesar să întreprindă mai multe acțiuni legislative. Și aș dori să vă spun că e nevoie de o bună aplicare a legislației pentru ca aceasta să fie, să funcționeze. Asta înseamnă nu numai consolidarea instrumentelor, ci și consolidarea punerii în aplicare a acestora. În ceea ce privește consolidarea încrederii, cred că acest subiect merge mână în mână cu ce am spus în discursul meu introductiv. Este vorba despre comunicare și cooperare în domeniul chestiunilor juridice și în ceea ce privește formarea juriștilor. În termeni mai generale, aș dori să vă spun că Informarea și sensibilizarea reprezintă căi importante de urmat aici. Mulțumesc, mulțumesc. Domnul Coferati are acum cuvântul de la S și D. Grazie, președinte. Signora Iurova. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule Iurova, în mandatul anterior am adoptat unele măsuri pentru consolidarea nivelului de protecție a consumatorului în Uniunea Europeană. mecanisme alternative de soluționare a conflictelor, de pildă. Iar acum, noua comisie trebuie să vegheze asupra a pune în aplicare a acestor măsuri. Dar aceste măsuri nu vor fi suficiente pentru a garanta cetățenilor o adevărată protecție a consumatorilor pentru a-și exercita drepturile, atât în ceea ce privește accesul la justiție și în ceea ce privește costurile, costul accesului la justiție. Ce măsuri ați luat dumneavoastră pentru a garanta faptul că cetățenii europeni au uh, căi de atac la dispoziție în momentul în care le se încalcă drepturile? Socialiștii sunt de părere că acțiunile colective în justiție ar putea îmbunătăți accesul la justiție pentru cetățeni și consumatori, mai ales când vine vorba despre probleme cu legislația europeană. Aveți de gând să înaintați o propunere în ceea ce privește acțiunile în justiție colective și ne puteți spune mai multe lucruri despre acest lucru, despre aceasta? Doamnă comisar de senat, aveți cuvântul. Ano, e pravda, že Evropska Unie... Mulțumesc. E adevărat că Uniunea Europeană are o modalitate diferită de, are mai multe modalități de protecție a consumatorilor și în ceea ce privește accesul la justiție și mecanismele alternative de soluționare a disputelor. Acum ne ocupăm sau ne vom ocupa de mecanismele pe internet de soluționare a disputelor. Înainte am uh, vorbit, ne-am ocupat de, de um, căile de atac, iar acum uh, discutăm despre cererile cu valoare redusă și uh, asta pentru a permite cetățenilor să întreprindă astfel de acțiuni în justiție. Accesul la justiție ar trebui să fie liber. Acum, în ceea ce privește căile de atac, cred că este foarte bine că Comisia Europeană a dat o recomandare și monitorizează situația în statele membre uh, în ceea ce privește modul în care se asigură că pot fi folosite căile de atac, acestea, acesta reprezintă un instrument care ar putea să ajute consumatori, să ajute pe consumatori să își să ceară respectarea drepturilor la nivel colectiv. Și trebuie să vedem cum, care este situația în statelor membre, iar dacă există suficientă voință, Dacă ar fi, va fi folositor, vom face o propunere în acest sens. Bineînțeles, aici merg mână în mână și garanțiile pentru a ne asigura că procesul este eficient și nu e, va fi lăsat pradă abuzurilor. Mulțumesc de la ECR, domnul Duda. Pani kandydat, w swoich wypowiedziach pisemnych zasugerowała Pani, że plan działa. Domnul comisar desemnat, în răspunsurile scrise ați spus că planul de acțiune privind uh, dreptul companiilor va fi dus mai departe dacă veți fi confirmată în funcție. În acest plan de acțiune, codificarea uh, dreptului companiilor este unul dintre subiectele menționate. Aceasta este una dintre prioritățile dumneavoastră și dacă da, ce avantaje vedeți dumneavoastră în existența acestui cod pentru companiile care doresc să uh, desfășoare activitatea în Uniunea Europeană? O altă chestiune, toate companiile europene ar trebui să fie încurajate să crească, să, să, și asta în Uniunea Europeană și în afara Uniunii Europene. Ceea ce înseamnă că se vor confrunta cu provocări reglementative, de reglementare, în afara Uniunii Europene. Cum, uh, ce veți face dumneavoastră pentru, pentru ca regulamentele și legislația să fie armonizată cu partenerii noștri mondiali. E vorba aici de companiile europene care își desfășoară activitatea la nivel mondial. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! În um, răspunsul scris pe care l-ați primit, am um, vorbit despre un scop uh, care înseamnă o mai bună armonizare a sistemelor juridice în domeniul dreptului companiilor în Europa. Și am făcut acest lucru fiindcă este limpede că dacă dorim uh, să o, dăm o mână de ajutor uh, pieței interne, pieței unice, care ar trebui să fie lipsite de obstacole, ar trebui să armonizăm uh, condițiile desfășurării activității, des, activității comerciale în cadrul Uniunii Europene. Dacă am folosit cuvântul codificare, ce scuze, ce voiam să spun uh, este un, că e vorba de un obiectiv către care ne îndreptăm. Dar bineînțeles, orice încercare, în orice astfel de încercare de armonizare a legislației europene, trebuie să le explicăm statelor membre că facem acest lucru de bună credință și cu un scop nobil. Cred că unificarea regulamentelor, cu, regulamentelor pentru afaceri și pentru vânzări reprezintă un scop nobil și mai avem cale lungă de bătut până vom reuși să explicăm statelor membre care vor fi prevederile juridice uh, cele mai potrivite pentru sporirea competitivității companiilor europene, ceea ce privește companiile internaționale și competitiv competitivitatea noastră la nivel mondial. Trebuie să nu, uh, să nu punem o povară prea mare asupra companiilor europene pentru a nu le știrbi competitivitatea uh, la nivel uh, internațional. Și aici spun încă o dată că trebuie, trebuie redusă birocrația. Mulțumesc, doamna Wikström are cuvântul acum de la ALDE. Thank you very much and thank you. Mulțumesc, aici sunt. Aici în față. Mă bucur foarte mult să vă văd și uh, Vă mulțumesc foarte mult uh, pentru modul personal și um, profesionist în același timp, de seriozitate de care, din discursul dumneavoastră. Tabelul de marcaj juridic este un instrument foarte important pentru, pentru um, schimbul de bune practici și pentru a evalua situația sistemului juridic din statele membre. Acest lucru consolidează piața internă, este important pentru cetățeni și consolidează încrederea, ceea ce reprezintă un element foarte important la nivelul statelor membre și la nivelul sistemului de justiție. Acest tabel de marcaj poate fi un instrument uh, pentru îmbunătățirea respectării drepturilor fundamentale în statele membre. Dumneavoastră, în calitate de comisar, Vă angajați să continuați uh, acest instrument, să continuați îmbunătățirea acestui instrument? Ce părere aveți dumneavoastră? Aveți cuvântul, doamnă comisar. Mulțumesc foarte mult, doamna Wikström, pentru cuvintele frumoase. Tabelul de marcaj juridic este un instrument foarte important pentru noi în ceea ce privește evaluarea și, com- și um, o comparație între justiția în statele membre, la nivelul statelor membre și este un instrument fundamental pentru noi în ceea ce privește evaluarea modul în care, în care funcționează sistemul juridic, care funcționează justiția uh, și uh, în lumina semestrului european despre care nu s-a vorbit încă, deci îmi dau seama cât de important este acest instrument. Care va fi calea de urmat pentru acest, pentru acest instrument, tabloul de bord justiției? Trebuie să... și asta pentru monitorizarea aplicării drepturilor fundamentale prin intermediul instrumentelor pe care le avem la dispoziție. Da, trebuie să facem acest lucru. Trebuie să monitorizăm modul în care se aplică drepturile fundamentale, drepturile omului în statele membre. Acest lucru trebuie făcut zi de zi, fără să așteptăm rapoarte speciale din partea statelor membre. Adesea sunt întrebată dacă tab- tabelul de tabloul, mă scuzați, tabloul de bord uh, al justiției ar trebui să cuprinde și alte domenii, cum ar fi dreptul penal. Da, s-ar putea ca aceasta să fie evoluția pe viitor, dar cred că Comisia Europeană ar trebui să poată folosi și alte informații și alte surse de informații statistice, statistici și rapoarte alte platforme de informare și pe baza cărora Comisia Europeană ar trebui să evalueze situația în statele, în statele membre fără să sporească sfera de aplicare a tabloului de bord al justiției care a fost uh, creat uh, foarte bine. Mulțumesc. Domnul Maștalca are cuvântul de la GUE. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua, doamna Iorova. În, discurs, în uh, răspunsul scris uh, ați uh, făcut referire la programul REFIT, care este un instrument al evaluării expost al a normelor juridice, reducerea birocrației, își deci poate aduce contribuția la îmbunătățirea competitivității mediului de afaceri și la accesul cetățenilor la servicii. Dar vreau să vă întreb, ce veți face dumneavoastră pentru a preîntâmpina reducerea standardelor în ceea ce privește protecția lucrătorilor în domeniul juridic, în ceea ce privește condițiile de, uh, de muncă și uh, de siguranță și de sănătate la locul de muncă. Vă mulțumesc! Uh, Cred că acest program reprezintă un instrument important pentru noi. Le, în, și e un instrument foarte bun pentru evaluarea necesității proiectelor de legi. Este una dintre inițiativele emblematice ale Comisiei Juncker. Vom uh, vom uh, evalua utilitatea legislației proiectelor de lege și aici voi colabora cu domnul Timmermans, uh, care am discutat, cu vicepreședintele Timmermans, cu care am discutat această chestiune îndelete. Cum să ne asigurăm că nu sunt încălcate drepturile lucrătorilor și că se mențin standardele de siguranță și de sănătate la locul de muncă? Ei bine, consider că această aceasta este o chestiune unde trebuie să dăm de foarte multă atenție. Vom beneficia aici de ajutorul organizațiilor sectoriale care monitorizează drepturile lucrătorilor. Și de sindicate. Sindicatele joacă un rol foarte important aici. Eu sunt tot timpul foarte deschisă uh, consultărilor cu diversele organizații și plec cu urechea la sfaturile pe care le primesc. Deci uh, colaborarea cu sindicatele și organizațiile din domeniu este foarte importantă. Acum, în ceea ce privește situația acționarilor și angajaților, trebuie să mm, Trebuie să ne asigurăm că participarea lor uh, este semnificativă. Doamna Hautala are cuvântul acum, din partea verzilor. Mulțumesc foarte mult. Comisia are tratate de investiții cu multe țări. Ce părere aveți dumneavoastră despre clauzele de arbitraj din aceste tratate? care este impactul lor, după părerea dumneavoastră, și ce părere aveți despre, despre faptul că se ocolesc sistemele juridice ale statelor. Chiar și domnul Juncker și-a manifestat scepticismul în ceea ce privește instanțele locale. Ce părere aveți dumneavoastră în ceea ce privește sporirea caracterului european al instanțelor uh, naționale pentru ca uh, companiile să acționeze în justiție acolo mai degrabă decât prin instrumente private. Mulțumesc foarte mult pentru această întrebare. Ați uh, spus deja întrebare că a spus noastră întrebare că e clar din declarația politică a domnului Juncker că va fi nevoie în următoarea comisie ca ca toată lumea să aibă același acces uh, la instrumente de soluționare a disputelor, fie că e vorba de nivel uh, național uh, sau european, fără să întâmpine niciun obstacol și fără să fie uh, să fie, evita, să, să fie evitate instanțele locale. Arbitrajul este o alternativă, o modalitate alternativă de soluționare a disputelor. Nu poate fi considerat singura posibilitate pentru părțile implicate în dispute. Acest lucru este clar în, rest foarte clar din orientările comisiei. Nu știu dacă regulamentul Brussels 1 poate intra în joc aici. Aici este vorba de dispute între două părți și nu, nu e valabil și pentru disputele în care statul este parte. Mulțumesc de la FDD, doamna Ferrara. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna Iourova, ați vorbit despre transparență și independență, uh, cuvinte cheie pentru dumneavoastră, fapt ce ne bucură. Dar, în uh, recent, dumneavoastră, l-ați apărat uh, pe, pe Andrei Babic, Babici uh, și ministrul de finanțe și ați spus că domnul Babici și-a vândut compania, dar Comisia Europeană a confirmat că aceasta nu fusese lichidată, ci că funcționa în continuare. Cum putem să avem încredere în declarația dumneavoastră despre ce veți face pe viitor în momentul în care ați spus lucruri care nu erau adevărate Parlamentul European în trecut? Děkuji i za tuto otázku, eh, aby bylo zcela zřejmé. Eh, Andrei Babiš. Mulțumesc pentru această întrebare. Domnul Andrei Babiš este președintele unei mișcări politice unui partid politic unde eu sunt vicepreședinte și îmi voi da demisia din această funcție. Andrei Babiș este o persoană care a avut foarte multe, mult succes în afaceri și, sincer să fiu, nu m au interesat niciodată, nu m-au interesat niciodată afacerile sale. Pentru mine, domnia sa este ministrul de finanțe și președintele partidului. Pentru mine, uh, dacă și-a vândut sau nu și-a vândut compania, această chestiune a fost importantă când a preluat funcția de ministru de finanțe. Iar atunci eu am uh, spus, răspunsul meu se baza pe informațiile pe care le dețineam la ora aceea. Știu că um, uneori e... știu că circulă unele zvonuri cum că eu uh, aș fi că eu aș fi subordonată domnului Babiș și s-a vorbit despre conflict de interese în presă. În ceea ce privește independența mea, vreau să vă spun foarte clar că sunt o persoană independentă. Nu am cedat niciodată presiunii exercitate din uh, partea domnului Babiș. De fapt, nu a existat niciun fel de presiune din partea domnului Babiș. Și uh, iar, iar acest lucru este de nesrămutat pentru mine și sper să vă conving de impar- imparțialitatea, independența mea și faptul că sunt imună uh, și voi fi întotdeauna imună la orice fel de presiune. Nu știu când credeți că... Bine, declarația pe care am făcut-o atunci se baza pe ce știam atunci, dar afacerile domnului Babiș nu m-au interesat niciodată. Uh, Mulțumesc, domnul Suviefca de la PP. Mulțumesc, mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar de semnat, aș dori să vă mai, să, să mai ridic o chestiune cu privire la cunoștințele privind dreptul european și faptul că acesta este eficient în momentul în care ajunge la persoanele care au nevoie de el și care este aplicat cum trebuie. Avem mai multe instrumente, unele mai complicate, mai puțin complicate, Brussels 1 sau uh, instrumentul privind succesiunile. Întrebarea mea este direct, directoratul general uh, în fruntea căruia veți afla va da unele orientări pentru companii, pentru cetățeni, pentru ca aceste instrumente să, poată, să le poată fi de ajutor celor uh, pentru care le-am creat, de fapt, uh, din, din capul locului, împreună cu Consiliul, fiindcă acest lucru reprezintă unul dintre cele mai importante elemente pentru a, uh, pentru a avea succes. Mulțumesc, domnul Svief, Sviefka. Da, într-adevăr, legea este eficientă doar dacă este pusă în aplicare. Uh, o aplicare tardivă nu mai este bună de nimic. Deci, legea trebuie aplicată rapid. Regulamentul Bruxelles 1 și alte regulamente, alte instrumente asemănătoare care au impact asupra vieții cetățenilor, de, asupra vieții de zi cu zi a cetățenilor, reprezintă domeniul în care noi trebuie să ne asigurăm că există o aplicare a legii în mod eficient, dat fiind că aceste prevederi se referă la, vizează pe toată lumea, avem nevoie de informații suficiente. Pe cetățeni îi cetățenii devin interesanți, interesați în momentul în care dreptul civil nu funcționează și a, a, dreptul civil a trebuit să oglindească nevoile cetățenilor. Dacă adoptăm prevederi de drept civil care nu funcționează în practică, atunci cetățenii ne vor trage de mânecă. Sunt de acord cu faptul că avem nevoie de avem nevoie de campanii de sensibilizare, de informare eficiente, și trebuie să ne asigurăm că juriștii sunt, beneficiază de formare adecvată. Eu uh, am experiență în acest domeniu, deci mă voi asigura că așa vor sta lucrurile. Mulțumesc foarte mult. Acum um, pre, predau președinția lui Claude Moraes, uh, președintele Comisiei Libe. Thank you very much and, um... Mulțumesc foarte mult. Doamnă comisar desemnat, vă urez și eu, în numele membrilor Comisiei Libe, bun venit la această audiere. Justiția este absolut esențială în activitățile Comisiei noastre. Am avut uh, câteva discuții pe tema aceasta și v-ați dat seama pe parcursul lor uh, cât uh, de vizați suntem de justiție. Cooperarea în materie penală, de asemenea protecția datelor, uh, protecția sferei private, etc. Iată, justiția este practic în uh, centrul sferei de activități a Comisiei Libe, iar întrebările pe care le veți asculta astăzi vă vor dovedi asta. Trecem imediat la întrebări. Prima întrebare va fi adresată de domnul Vos de la PPE. Vă mulțumesc pentru că nu mi-ați răspuns la cea de-a doua întrebare pe care vă o adresasem. Dați-mi voie să o repet. Pe viitor veți controla transpunerea și aplicarea legislației europene în statele membre? Mie mi se pare că tema aceasta este esențială. Și mai am și alte întrebări. Și anume, în, Maria, în martie, Parlamentul European a votat raportul privind acțiunile NSA ceream uh, Comisiei Europene să prezinte o nouă propunere cu privire la acordul uh, Safe Harbor, un nou acord care să respecte regulile privind uh, protecția datelor care sunt folosite în Europa. În cazul în care nu vom reuși să găsim standarde comune alături de americani, veți avea dumneavoastră curajul să renunțați la folosirea acordului Safe Harbor? Uh, și în același timp uh, sunteți uh, sunteți dispusă să veniți cu o propunere europeană cu privire la o poziție clar europeană cu privire la protecția datelor în relațiile cu uh, americanii. În al treilea rând, cetățenii europeni se sunt bombardați de o serie de propuneri pe internet și, bineînțeles, pentru a beneficia de aceste propuneri trebuie să renunțe la propriile sau să ofere datele lor cu caracter personal. Cum veți avea de gând să protejați astfel consumatorii europeni? Doamna comisar, deci dacă am înțeles bine, sunt trei întrebări aici. Prima întrebare, cum voi monitoriza punerea în aplicare a legislației europene? Bineînțeles că o voi monitoriza și îmi stau la dispoziție o serie de instrumente în acest sens. Faza de punere în aplicare nu este neapărat încununată de succes până în momentul de față, uh, dar această fază trebuie să fie dusă la sfârșit. În ceea ce privește NSA și uh, Safe Harbor, Trebuie să recunosc că această temă este una dintre cele mai complexe cu care m-am confruntat vreodată. Aici, sfera privată și protecția datelor cetățenilor noștri, iată, se află în joc. Carta Drepturilor Fundamentale recunoaște valoarea acestui drept la sfera pri privată. Prin urmare, dată fiind legislația internațională în vigoare, nu putem să renunțăm la aceste principii pe care le-am îmbrățișat de mult. Apreciez mult eforturile pe care le-ați făcut unii dintre dumneavoastră cu privire la acordul Safe Harbor. Mulți dintre dumneavoastră ați încercat să mă convingeți că vă temeți că acest acord nu oferă siguranța pe care uh, pretinde că ar oferi eu. Dar bine, Trebuie tocmai de aceea să analizăm acest acord. Nu putem să-l suspendăm așa de pe azi pe mâine, chiar dacă există suspiciuni uh, mari. Dacă mă veți confirma în uh, postul de sau în funcția de comisar, atunci vă asigur voi continua discuțiile pe acest subiect și voi analiza cât se poate de în detaliu uh, datele acestui sistem și um, maniera pe care ar trebui să o urmăm pentru a găsi o, un alt acord mai, uh, mai bun. Acum, în ceea ce privește internetul și uh, motoarele de căutare, iată, nu am suficient timp la dispoziție acum. Uh, în orice caz, cazul uh, Google versus Spania mi-a, mi-a, mi-a deschis uh, ochii, însă n-am suficient timp la dispoziție pentru a răspunde. Domnul Moraes, înțeleg că întrebările sunt complexe. Următoarea întrebare din partea socialiștilor și democraților va fi pusă de mine. Iată să vedem dacă voi reuși să fiu sucint. Tot despre Safe Harbor și uh, acordul Umbrella. Vă voi da ocazia să reveniți asupra răspunsului dat de dumneavoastră. Bine, preocupările mele nu sunt aceleași ca ale domnului Foss. În discuțiile inițiale am descoperit că problema legată de Safe Harbor și de acordul Umbrella uh, este acum uh, împărțită în bucăți de care se ocupă diferiți comisari. Bineînțeles, noi ne dorim uh, ca acțiunile să fie coordonate, dar iată, nu se poate. Prin urmare, vreau să vă întreb cum anume veți, uh, ne veți ajuta să trecem peste acest uh, deficit. Și în al doilea rând, cum veți trata habeas corpus uh, pe care l-am menționat în raportul meu, cum ne veți ajuta pe noi, Parlamentul European, să continuăm ceea ce am început prin raport, acel efort cu privire la protejarea datelor cetățenilor europeni. Aveți cuvântul. protecția datelor și uh, standardele înalte din Europa care trebuie să fie conservate. E bine, această temă va ține de portofoliul unui număr mai mare de comisari. Am vorbit cu domnul Ansip cu celălalt comisar desemnat responsabil pentru această temă și am ajuns la concluzia că vom uh, proceda într-o manieră coordonată și concertată. Imediat după confirmarea comisiei, bineînțeles că vom trece la muncă pe marginea dosarului protecției datul, datelor. Vom încerca să protejăm datele transferate peste ocean, care însă aparțin unor cetățeni europeni. E nevoie de acțiuni rapide în acest domeniu dacă e să reclădim încrederea între Uniunea Europeană și Statele Unite ale Americii. Iată, încrederea a fost oarecum subminată de cele întâmplate Uh, scandalul uh, Snowden și alte scandaluri de același gen au subminat această încredere transatlantică. De ce? Pentru că aceste scandaluri ne arată clar că agențiile americane doresc să folosească datele cetățenilor europeni uh, pentru protejarea, vine siguranței uh, americane. Problema e că folosesc aceste date preventiv uh, sau stochează, acumulează aceste date preventiv și bineînțeles că nu putem fi de acord cu genul acesta de, de abordare. E o problematică dificilă pe care trebuie să o rezolvăm alături de part partenerii americani, dar vă asigur că nu voi face absolut niciun fel de concesii. Mulțumim. În numele ECR, domnul Kirkhope. Doamnă, cred că mandatul european de arestare a fost un instrument foarte important uh, în lupta împotriva criminalității transfrontaliere și a terorismului. Da? Uh, instrumentul este departe de a fi perfect și, prin urmare, vreau să vă întreb uh, cum veți proteja proporționalitatea, în special când vine vorba de infracțiunile minore veți veni cu o propunere în acest sens. În al doilea rând, în trecut, Comisia Europeană a oferit uh, s-a concentrat pe proiecte nerealiste, precum cea, proiectul procu, procurorului european. Dumneavoastră credeți că acest gen de proiecte trebuie să fie apărate și pe viitor, chiar dacă ele nu sunt neapărat esențiale pentru ar, arhitectura Uniunii Europene, dat fiind faptul că există mai multe lucruri mult mai stringente decât atât? Doamna comisar, dacă dacă vă, mă veți confirma, vă asigur că mă voi ocupa de toate aceste teme într-o manieră cât se poate de eficientă. Eficiența este prioritatea mea numărul 1. În ceea ce privește biroul procurorului european, bine, tema este crucială și cu siguranță vom mai vorbi despre acest subiect. dreptul, în acest context trebuie să vorbim și despre dreptul achizițiilor și, bineînțeles, dreptul achizițiilor odată rafinat ne-ar ajuta, bineînțeles, să protejăm interesele cetățenilor europeni și, la fel, procurorul european ar proteja interesele Uniunii Europene. Acum, în ceea ce privește mandatul european de are, arestare, într-adevăr, aveți dreptate, el a ajutat la combaterea infracționalității la nivel european. Datorită acestui instrument, iată, nimic nu mai poate fi ascuns în Europa, iar uh, suspecții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 prinși rapid datorită acestei structuri cât se poate de bine puse la punct. Există 15.000 de uh, mandate de arestare europene emise în fiecare an și acestea sunt, uh, iată, un instrument esențial. E drept că proporționalitatea uneori nu a fost uh, respectată, dar cred că problema a fost deja rezolvată. Nu neapărat la nivelul directivei sau prin schimbarea directivei, ci prin alte instrumente. Eu nu-mi doresc o modificare a directivei privind mandatul european de arestare în, timp, în viitorul apropiat. Trebuie să lăsăm acest text să își aducă roadele și vom, uh, ne vom limita la rezolvarea problemelor apărute, fără a schimba însă legislația. În numele alte, doamna Invelt. Mulțumesc, domnule președinte, bun venit, doamnă comisar. Domnul Juncker v-a cerut să vă axați pe directiva antidiscriminare. Suntem de acord cu dumneavoastră, dar pe persoanele din categoriile LGBTI sunt în continuare discriminate, discriminate în Uniunea Europeană în absolut toate mediile în care uh, funcționează, între ghilimele. Uh, Există o mulțime de discursuri homofobe, o mulțime de legi anti, uh, homofobe, există o mulțime de discriminare în relațiile interumane. Bineînțeles, dreptul familiei rămâne de competența statelor membre, dar pe baza tratatelor și uh, Cartei Drepturilor Fundamentale, Uniunea Europeană trebuie să se asigure că respectă drepturile fundamentale ale fiecărei persoane. Trebuie să punem capăt homofobiei și discriminării. Și tocmai de aceea Parlamentul European și 10 în statele membre au cerut o foaie de parcurs pentru drepturile LGBTI. Uh, raportul Lunacek este, face parte din, această, din acest efort. Uh, doamnă comisar desemnat, veți, uh, vă veți alătura Parlamentului European și veți crea la rândul noastră o foaie de parcurs pentru drepturile persoanelor LGBTI? Vă mulțumesc pentru întrebare. Ați spus foarte multe lucruri pe care eu nu le voi uh, repeta. Da, într-adevăr, directiva împotriva discriminării este instrumentul esențial pe care trebuie să-l folosim. Și această directivă ar trebui să, să, să elimine lacunele încă existente. Acum, în ceea ce privește întrebarea dumneavoastră directă sau concretă, aceasta nu va fi neapărat inițiativa mea personală. Dar sunt de acord că trebuie să fie adoptată o strategie care vizează persoanele din categoria LGBTI. Din câte știu eu, există 21 de milioane de persoane care sunt incluse în această categorie. E vorba despre cetățenii europeni care au dreptul să fie protejați și să se bucure de drepturi egale. Trebuie să fie protejați de orice fel de atacuri verbale sau fizice de natură homofobă. Iar uh, foaia de parcurs, cum îi spuneți dumneavoastră, ar trebui să fie una cât se poate de concretă și clară. V-am spus deja că îmi plac documentele în care se stabilesc priorități, uh, care se bazează pe analize, care se stabilesc norme și se stabilesc responsabilitățile sau se, uh, se atribuie responsabilitățile. Trebuie să știm clar cine anume este responsabil pentru uh, punerea în aplicare a vreunei uh, măsuri. Deci trebuie să ne bazăm pe ajutorul din partea statelor membre. Există multe state membre care își doresc uh, o asemenea foaie de par- parcurs. Statele membre sunt cele care dispun de instrumentele necesare pentru combaterea genului acestuia de atacuri. Dar, de asemenea, voi folosi și alte instrumente, precum publicări, documente și uh, informații, uh, campanii de informare. Trebuie să îmbunătățim maniera în care lucrăm asupra drepturilor acestor persoane. Urmează doamna Vergia în numele GUE. mulțumesc, domnule președinte. doamnă comisar desemnat, nu prea știu ce conține portofoliul dumneavoastră. Oricare ar fi importanța acordată consumatorilor, uh, companiilor și drepturilor acestora, ei bine, alăturarea acest, uh, problematicii justiției acestor prime teme mi se pare deosebit de problematică și uh, deciziile Curții Europene de Justiție ne arată cât se poate poate de clar. Și dați-mi voie să vă dau un exemplu. Romii este vorba despre etnia cea mai discriminată în cadrul Uniunii Europene. Există o foaie de parcurs pentru ei, o strategie pentru ei, strategiile sunt, dar mai sunt și statistici care sunt absolut dramatice. Pentru prima dată, în materie de drepturi, Comisia lansează o procedură de încărcare a drepturilor. Este vorba despre o procedură împotriva Cehiei. Iată, o mare provocare pentru dumneavoastră. Vreau să vă întreb cum veți proceda în acest domeniu, dincolo de directiva împotriva discriminării, cum veți proceda așadar pentru a vă asigura că statele membre respectă drepturile fundamentale în general și în particular drepturile romilor? Care sunt propunerile dumneavoastră concrete pe marginea acestui subiect? Vă mulțumesc! Dacă v-am dat impresia că mă voi axa doar pe economie și pe dreptul consumatorilor, uh, înseamnă că am greșit undeva. Nu-i nici pe departe așa, pentru că drepturile fundamentale sunt esențiale din punctul meu de vedere și respectarea acestora ne poate ajuta să avansăm în absolut toate domeniile, pentru că, iată, drepturile fundamentale sunt, practic, principiile pe care Uniunea Europeană s-a constituit. În ceea ce privește romii, ați atins un punct sensibil. E drept, Comisia Europeană a trimis o scrisoare uh, Cehiei, o scrisoare prin care îi se cerea Cehiei să, ă, să oprească măsurile discriminatorii aplicate în cazul copiilor romilor. Aceștia în Cehia sunt ă, încadrați în școli speciale, Uh, și uh, din punctul de vedere al Comisiei Europene, dar nu doar din punctul de vedere al Comisiei Europene, ci și din punctul meu de vedere, această situație trebuie să se îmbunătățească. Dar bine, nu doar Cehia poate fi arătată cu degetul, există și alte state membre în care genul acesta de practici sunt, de practică este curentă. Iată, uh, Cehia a fost somată să îmbunătățească, să-și schimbe să schimbe genul acesta de abordare. Sper că peste două luni uh, Republica Cehă ne va da vești bune și că va fi reușit între timp să să schimbe practicile acestea condamnabile. Acum revenind la problema romilor în general. Problema, problemele lor sunt stringente. E nevoie de strategii cât se poate declare, atât la nivel european cât și la nivel național. E nevoie de o cooperare strânsă între nivelul european și până la nivelul uh, local pe marginea acestui subiect. Uh, am muncit mult în, la autoritățile locale și îmi dau seama că acestea trebuie să fie implicate în uh, strategie. Uh, deocamdată există o neînțelegere între planul european și planul național și lucrul acesta trebuie să fie îndă, uh, combătut. Domnul Moraes, urmează doamna Jean Lambert în numele verzilor. Vă mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnă comisar desemnat, pentru răspunsul pe care l-ați dat cu privire la faia de parcurs pentru persoanele LGBT. Vreau să mă refer la directiva orizontală antidiscriminare. În răspunsurile dumneavoastră scrise spuneați clar că barierele uh, în calea acestei directive sunt de natură politică. Vreau să aflu cum anume vreți să eliminați uh, acest blocaj politic. Și care, de fapt, sunt caz, cauzele acestor, uh, blo, acestui blocaj? Este vorba despre dificultăți anume pe care unele state membre le, le au și care ar putea fi discutate uh, cu celelalte state membre, dar, mă rog, în orice caz, mai există și alți comisari și vreau să vă întreb pe cine vă veți baza uh, în uh, contextul acesta al negocierilor cu privire la directiva împotriva discriminării. Cu cine anume veți colabora pentru a vă asigura că ne vom ridica la nivelul așteptărilor statutate în articolul 2 al tratatului? Doamna comisar, directiva antidiscriminare, directiva orizontală, după cum bine știți, a fost blocată de o serie de state membre. Bineînțeles, îmi doresc ca în viitorul apropiat să rezolv acest dosar. Nu voi face uh, previziuni pe, pe tema acestei durate am eu un uh, calendar în minte, dar nu are sens să-l uh, fac public. Deci există o serie de state membre care au încercat să blocheze discuțiile pe marginea acestei uh, directive. Și acum fac o paranteză care este legată însă de cele întâmplate în privința acestei directive. Am sp- v-am spus că am studiat dreptul dar mai târziu. De fapt, la bază sunt antropolog. Am studiat antri- ant- antropologia și cultura. Și pe baza acestor studii uh, am învățat că fiecare stat membru, fiecare populație are propriile sale uh, tradiții, propriile sale, uh, propria sa cultură și toate acestea generează un un comportament și o uh, mentalitate individuală. Deci trebuie să discutăm cu statele membre pentru a vedea dacă și între statele membre sau în statele membre există în continuare asemenea bar- bariere. Doamnă comisar desemnat, uh, vă, rugă, vă rugăm <laughs> frumos să respectați timpul alocat. Urmează în numele FDD, doamna Winberg. Vă mulțumesc foarte mult! Utilizarea sau punerea în aplicare în momentul de față a articolul 21 din Tratatul uh, Uniunii Europene este dificilă pentru S-a ajuns uh, din pricina acestui articol la uh, mai multă muncă la negru, la dumping social, s-a ajuns la uh, explozia numărului de cercetori pe străzile europene. E clar că Curtea Europeană de Justiție trebuie să trateze cât mai rapid, cu putință, problema aceasta a turismului social. Bine, Libera circulație ține de portofoliul dumneavoastră și tocmai de aceea vreau să vă întreb dacă veți, uh, vă veți ocupa de aceste consecințe absurde ale articolului 21 din tratat. Vă mulțumesc! Libera circulație este esențială pentru funcționarea Uniunii Europene. Am analizat situația în uh, statele membre, asta în momentul în care am început să mă familiarizez cu principiul liberei circulații. Am aflat că statele membre au propriile lor instrumente pe care le pot folosi pentru a elimina genul acesta de abuz și au mai multe instrumente, de fapt, la dispoziție. instrumente pe care le pot folosi pentru a evalua, pentru a vedea dacă cei care vin în țara lor uh, încalcă regulile naționale sau nu, uh, dacă fac abuz de asigurările sociale sau nu. Deci există aceste instrumente și fiecare stat membru le poate folosi. Din punctul meu de vedere, e necesară monitorizarea în acest context. Din, din câte știu eu, Comisia Europeană uh, evaluează și monitorizează cazurile de abuz uh, din statele membre și Comisia va veni cu o propunere pentru rezolvarea acestei probleme a, a, a turismului social fără a impedimenta sau a pune piedici în vreun fel libere circulații. În cazul în care situația devine, va deveni uh, uh, fără speranță, o nouă legislație va fi prezentată, dar eu cred că legislația națională este suficientă. În numele neafiliaților, doamna Meier. Uh, als commissaris bent u straks hoedster. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna comisar desemnat, egalitatea are un loc important în tratat. Sunteți de acord că islamul nu recunoaște egalitatea între bărbați și femei? Și faptul că din ce în ce mai mulți imigranți care vin din țările islamice înseamnă că ceea ce am reușit noi aici va fi supus unor presiuni. Aveți intenția să vă ocupați de această chestiune? Mulțumesc! Sunt convinsă că cei care ajung în Uniunea Europeană au aceleași obligații de a respecta legile și reglementările aplicabile celorlalți cetățeni. Deci dacă suntem martorii unor cazuri de încălcări ale legilor, sunt instrumente pentru a rezolva asemenea situații. Nu sunt eu persoana care să poată să evalueze islamul sau alte credințe religioase. Dar dacă vorbim despre Uniunea Europeană și persoanele care au această credință, aceste persoane trebuie să respecte aceleași legi ca și cetățenii noștri. Și cred că drepturile femeilor reprezintă un subiect pentru o altă rundă de discuții. Nu cred că e vorba doar de persoane din statele islamice care încalcă drepturile femeilor. Cred că e o chestiune mult mai largă decât atât și trebuie rezolvată mult. Domnul Jadovski. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Doamnă comisar desemnat, am două întrebări pentru dumneavoastră. Prima întrebare cum aveți de gând să reevaluați planul de a integra uh, parchetul european în structurile Eurojust? Asta ar însemna costuri zero. Este adevărat că numărul de cazuri uh, care apar în Eurojust sunt din ce în ce mai mari și numărul de cazuri posibile aflate sub uh, umbrela parchetului european va crește de asemenea. Și încă o întrebare. Grupul meu l-a întrebat pe domnul Avramopoulos despre problema luptătorilor transnaționali și vă pun aceeași întrebare dintr-o perspectivă juridică. Probabil cetățenii din Uniunea Europeană care luptă în conflicte în țări terțe se vor întoarce la un moment dat în Uniunea Europeană. Credeți că acești cetățeni ar trebui să ajungă în fața instanțelor și să fie judecați? Uh, puneți la punct uh, asemenea orientări generale pentru instanțele din Uniunea Europeană ca, ca să facă față acestor cazuri cu asemenea cetățeni? Mulțumesc! Mulțumesc, domnule Jdekovski. Parchetul european, în primul rând, și apoi Eurojust. cred că în ceea ce privește Eurojust ne așteptăm ca ei să reprezinte cadrul de cooperare pentru anchete, dar nu vor avea un impact financiar. Cred că vă referiți la Olaf în primul și în primul rând aici. Olaf trebuie să coopereze îndeaproape pentru că parchetul european trebuie să combată infracțiunile împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, care este și de competența OLAF, mai ales atunci când vorbim de fondurile structurale. Deci, în ceea ce privește Eurojust, s-ar putea ca acest lucru să se întâmple cu costuri zero. O să analizez chestiunea și dacă facem pași înainte și sperăm că vom reuși să facem acest lucru pentru că trebuie, deci dacă facem pași înainte ca să avem o structură funcțională pentru parchetul european uh, și să funcționeze și în statele membre, atunci trebuie să stabilim exact care sunt costurile. Și trebuie să vedem cum vor fi suportate aceste costuri ținând cont de valoarea adăugată adusă de parchetul european. Voi uh, analiza chestiunea pentru că mă pricep la cifre. Cât uh, privește luptătorii transnaționali, sunt convinsă că dreptul penal din statele membre include asemenea cazuri, adică persoane care sunt, implică în activități teroriste în străinătate și apoi se întorc în țara de origine care trebuie să fie urmărită de lege. Cred că este o chestiune de competența statelor membre, dar firește voi discuta acest lucru cu colegii mei, cu portofoliile respective. Mulțumesc, doamna comisar desemnat, să vă re, să respectați timpul. De aceea sunt atât de strict. Nu doresc să enervez pe nimeni. Următorul vorbitor, doamna Soraya Post, socialiștii și democrații. Aveți cuvântul. Mulțumesc foarte mult, doamna Iaurova. Astăzi, concentrarea asupra populației Roma s-a referit la integrarea socială. Să, însă, politica antițigan se folosește pe scară largă. Recunoașterea aceasta este o chestiune importantă, inclusiv recomandările făcute de Consiliul Europei sunt menționate de asemenea în recomandările Consiliului privind cadrul de integrare a populației Roma. Veți combate acest fenomen prin recunoașterea uh, antițiganismului ca un concept pentru a întări și pentru ca a coordona cooperarea la nivelul Uniunii Europene între statele membre privind drepturile acestei populații mai ales dimensiunea privind discriminarea multiplă și egalitatea dintre sexe. Mulțumesc foarte mult! Comisarul dezemnat. Mulțumesc, doamnă Post, pentru întrebarea dumneavoastră. E vorba de chestiunea populației Roma, care nu a fost, uh, poate, discutată exhaustiv. Includerea populației Roma în societatea europeană are un uh, impact economic cuprinzător, pentru că trebuie să îi implicăm pe, și pe piața muncii. Dar ca să vorbesc foarte pe scurt, este o chestiune complexă, pentru că fenomenul acesta se manifestă diferit în diferite state membre. Și nu putem avea o soluție unică pentru toate situațiile posibile. Sigur că e bine că există o strategie europeană și statele membre sunt invitate să-și prezinte o strategie națională care să reflectă problemele specifice din respectivul stat membru și care de asemenea să definească care sunt părțile implicate în punerea în aplicare a acelei strategii la nivel național. Trebuie să ne concentrăm pe patru chestiuni importante educația și nu voi repeta ce am spus deja, problema școlilor speciale, nu locuințele sociale, îngrijirea sănătății și piața muncii. Aceste patru domenii sunt domeniile în care trebuie să ne unim eforturile. Și nu mă refer aici numai la relațiile dintre Uniunea Europeană și statele membre, ci mă refer și la relațiile din interiorul statului membru, dintre guvernul de la nivel central și autoritățile locale. Modul în care se realizează această legătură. Și e vorba și de drepturile egale și de alte chestiuni asemănătoare. Domnul Timothy Kirchhoff, următorul vorbitor, cere. Uh, m-a dezamăgit răspunsul dumneavoastră privind mandatul european de arestare. Noi dorim o reformă, însă vreau să vă pun acum o altă întrebare. În tratat se spune că trebuie respectate tradițiile juridice, nu numai între sistemele civil și common law, dar pentru statele care au un sistem juridic mixt și din perspectiva discriminării. Credeți că sunt alte metode efective pentru discriminare la nivelul Uniunii Europene fără legislație orizontală? Drepturile fundamentale se aplică tuturor. De ce persoanele cu dizabilități uh, au ieșit din domeniul justiției și drepturilor fundamentale și au intrat uh, în domeniul afacerilor sociale și ocupării forței de muncă? Nu e corect așa ceva. E o întrebare de la avocat la avocat. Mulțumesc. Dacă am înțeles eu bine întrebarea dumneavoastră, trebuie să răspund cum văd eu problema tradițiilor juridice din țările diferite. Sigur, common law și dreptul continental, continental sunt tradiții juridice diferite care trebuie respectate ca atare. Dar nu știu dacă am înțeles eu bine întrebarea privind discriminarea, discriminarea persoanelor cu dizabilități. Cred că directiva antidiscriminare orizontală are prevederi referitoare la persoanele cu dizabilități și e vorba de situațiile în care nu mai au loc de muncă, mai ales accesul la servicii și accesul la alte chestiuni care sunt disponibile pentru persoanele care nu au dizabilități. Și cred că n-am uitat persoanele cu dizabilități din acest punct de vedere. Iar în ce privește combaterea discriminării, aveți perfectă dreptate. Eu susțin din toată inima ideea de a ne gândi dacă trebuie să avem o legislație dură Chiar cred că ar trebui să ne gândim că unele încercări legislative sunt destul de naive pentru că ele încearcă să intre în domenii tradiționale fără să aibă un efect real. Iar în ce privește discriminarea, mai avem mulți pași de făcut, pentru că încercările de a reglementa uh, Sigur, adoptăm uh, regulamente și directive de bună credință, vrem să le punem în aplicare pe baza drepturilor fundamentale împotriva discriminării, dar uh, sporirea conștientizării opiniei publice și cooperarea cu ONG-urilor este altce, altceva, iar ONG-urile au un rol foarte important pentru PPE, domnul Paul Ciachi acum. Doamna Iaurova, vă rog, spuneați că discriminarea nu are loc în Uniunea Europeană, nu trebuie să aibă loc. Vreau să vă pun câteva întrebări uh, referitor la minoritățile autohtone istorice din Uniunea Europeană, care reprezintă um, cam 10% din populația europeană. Ce pași veți întreprinde pentru Uh, a extinde legislația antidiscriminare către aceste uh, minorități autohtone ca să fie protejate. În al doilea rând, ce măsuri aveți în vedere pentru a vă asigura că li se acordă drepturi egale și tratament egal față de populația majoritară și în cele din urmă ce acțiuni intenționați să puneți în aplicare în privința statelor membre care nu respectă drepturile acestor uh, minorități naționale sau le discriminează. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Am avut o discuție foarte interesantă pe această temă cu directorul Agenției pentru Drepturile Omului de la Viena. agenția care consideră că aceasta este o problemă care trebuie rezolvată în Europa. Și mă întrebați ce voi face. În primul rând, o să analizez statisticile și datele disponibile și studiile pe care le avem, care descriu modul în care sunt tratate minoritățile în statele membre. Cred că există abordări diferite față de aceste minorități. N-am în acest moment informații exacte dar minoritățile, minoritățile naționale sunt cuprinse în toate prevederile legislative iar protejarea cetățenilor împotriva oricărei formă de discriminare este foarte importantă. Trebuie să fie aceeași uh, protecție ca pentru orice grup uh, amenințat. În ceea ce privește punerea în aplicare, Comisia Europeană are mijloace și instrumente pentru a face ce trebuie atunci când un stat membru nu respectă prevederile legale și încalcă tratatul. Avem toate procedurile necesare ca în orice alt caz. Dar nu pot să fiu specific aici și nu pot să spun exact chiar ce uh, se poate întâmpla cu drepturile minorităților fostul președinte al acestei comisii, domnul Juan Fernando López Aguilar, pentru socialiști și democrați. Mulțumesc, domnule președinte. Aici sunt, doamnă comisar dezemnat. Ia uite, mă, aici sunt. Încă o dată, bun venit la Parlamentul European, la această audiere, la această rundă de întrebări de la Libe. Când ați fost numită, în primul rând, ați arătat uh, interes într-un, pentru un portofoliu, pentru piața internă. Dar uh, să te ocupi de justiție și de echilibru dintre sexe nu este o chestiune minoră, din contră. Este una dintre cele mai importante expresii constituționale ale Uniunii Europene. Iar întrebarea mea se referă la uh, această zonă a libertății, securității și justiției, cooperarea juridică și la parchetul european, pentru că este vorba de drept penal care se face acum, în acest moment, și care uh, Parlamentul European, împreună cu parlamentele naționale, adoptă legi în ceea ce privește dreptul uh, uh penal, punând la punct acest parchet european. Deci care este opinia dumneavoastră privind acest regulament și mai ales ca, ținând cont de rezistența Consiliului privind uh, înființarea acestui parchet european? Și în al doilea rând, cum veți vă asigura că vor exista uh, progrese privind drepturile acuzatului ale persoanei suspectate? Cum vă veți asigura că agențiile implicate, inclusiv Eurojust și Europol, uh, parchetul european și OLAF merg mână în mână, cooperează și în consecvență cu Carta Europeană a Drepturilor Omului. Mulțumesc! Vă mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Este, aveți aici trei chestiuni importante, trei subiecte majore în această întrebare. Trebuie să răspund foarte pe scurt. Parchetul european este prevăzut în articolul 86 din tratat, care cere înființarea acestei instituții pentru a salvgarda interesele contribuabililor europeni și pentru a lupta împotriva corupției și fraudei, împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene, ținând cont de această sarcină dură și a faptului că este prevăzut în tratat, sper că statele membre vor înțelege care este scopul acestei instituții până la urmă. Apoi mai e o altă chestiune una e să pui la punct structura relațiilor dintre parchetul european și sistemele individuale de justiție din statele membre. Și pentru a face acest lucru avem nevoie de o dezbatere lungă, dar este o dezbatere tehnică privind diviziunea responsabilităților, a competențelor, diviziunea uh, comunicării, aplicarea legii. Din păcate nu am timp să intru în detalii. Și nu știu care era a doua întrebare, pentru că nu mai pot să citesc nici măcar ce notițe am luat. În fine, Olaf uh, uh, și dreptul uh, penal. Ce vrem noi să facem uh, în relație cu parchetul european? E nevoie de coordonare și cooperarea parchetelor, uh, parchetul european, Eurojust, Europol și Olaf iar nou proiect de regulament pentru Eurojust anvizajează acest gen de cooperare și uh, apelează la toate aceste instituții, face apel la ele să coopereze. Iar întrebarea următoare, uh, nu mai știu care era, deși am scris-o, îmi pare foarte rău, dar nu mai știu care era. Intervenție fără microfon. Da, drepturile procedurale. Sunt de acord cu propunerile uh, făcute acum, atât pentru prezumția de nevinovăție și pentru drepturile copiilor și pentru uh, alte drepturi procedurale. Doamnă comisar dezemnat, vă mulțumim foarte mult pentru că ați răspuns pe scurt și la această întrebare complexă. Vă mulțumesc foarte mult în numele Comisiei Libe pentru acest schimb de vederi, îl apreciem foarte mult și acum o să ne rearanjăm pe scaune și o să predau președinția acestei ședințe altcuiva. still in time. Well, there's no time still. Oh, no. Oh, no, no, it can go over three hours. It's, no, it's a minimum. Mulțumesc foarte mult, doamnă Iaurova. Doamnele sunt cele care preiau conducerea acum. Și la problema pieței interne și chestiunile legate de protecția consumatorilor. După cum știți, IMCO este comisia care se ocupă de funcționarea pieței unice, inclusiv măsurile pentru identificarea obstacolelor în calea uh, punerii în aplicării a pieței unice, mai ales în segmentul digital și uh, pentru promovarea și protecția intereselor economice ale consumatorilor ca și politica și legislația care se ocupă uh, de punerea în aplicare a drepturilor consumatorilor pe piața unică. Noi vrem să înțelegem care este opinia dumneavoastră în acest domeniu și să știm cum intenționați să abordați provocările din acest sector. Știu că pe noi ne interesează să aflăm mai mult despre consecințele concrete la nivel operațional ale unor modificări care au afectat pe cei care au experiență în uh, acest domeniu al protecției consumatorilor din comisia noastră. Și prima întrebare vine de la doamna Roberta Mezzola de la PPE. Mulțumesc foarte mult. În primul rând, vreau să spun că sunt în favoarea întrebării puse de domnul Kirchhoff. Spunea că e păcat că nu veți răspunde de persoanele cu dizabilități. Totuși, eu mă voi concentra în întrebarea mea pe o comparație între website-uri. Cred că sunteți de acord că asta este un instrument folosit pentru a împiedica abuzurile și pentru a ajuta pe cetățeni să fie în centrul unei politici. Trei întrebări. Promiteți că vă veți asigura că aceste instrumente vor fi folosite? Ce măsuri veți lua pentru a simplifica și pentru a raționaliza aceste website-uri comparative? Credeți că ar trebui să existe un mecanism de certificare care să-l ajute pe consumator să identifice care sunt cei buni și care sunt cei răi și încă o întrebare privind uh, mecanismul de alternativ de rezolvare a disputelor online. Uh, cum credeți că trebuie procedat ca acest mecanism să funcționeze corect? Mulțumesc foarte mult! Thank you. Mulțumesc! Cred că internetul, în termeni foarte largi, este un instrument foarte bun, dar în același timp este un instrument care poate să fie înșelător și poate fie, să fie înșelător pentru persoanele vulnerabile. Pentru persoanele acestea pot fi uh, înșelate de uh, comercianții uh, fraudulenți care comit fraude și care cred că vor primi ceva pe gratis și după aia li se percepe o sumă și după aia trebuie să continue să cumpere altceva și altceva și altceva. Sau, de exemplu, poate fi vorba de copii. Copiii trebuie să fie protejați împotriva acestor capcane de pe internet. Același lucru e valabil și pentru uh, vârstnicii, vârstnicii care nu pot întotdeauna să evalueze așa cum trebuie informațiile de pe internet. Trebuie să ne asigurăm că internetul nu mai permite asemenea informații înșelătoare dar informațiile publicate acolo trebuie să fie directe, clare și de aceea, pentru asta există institute la nivel național, instituții la nivel național care se ocupă de supravegherea internetului, care trebuie să monitorizeze internetul, să vadă dacă anumite firme fac asemenea afaceri uh, și au asemenea practici neloiale. Mm, cum să mă voi asigura că se va face acest lucru? Nu pot să vă spun acum, pentru că n-am studiat chestiunea. Iar în ceea ce privește tranzacțiile și banii alocați pentru acest lucru, este o chestiune fundamentală. Trebuie să discutăm acest lucru în momentul în care uh, ne ocupăm de mecanismul online uh, alternativ de rezolvare a, a disputelor. E vorba aici de trans, traduceri. Am avut acea situație și la e-justice. Deci trebuie să putem să găsim finanțare pentru ca persoanele să aibă acces la traduceri în limba lor maternă. După cum știți, Voi avea acest lucru în portofoliul meu, dar se pare că nu am rămas fără timpul necesar. Mulțumesc. Doamna Gerhardt, vă mulțumesc, doamnă președinte, doamnă comisar uh, desemnat, vă ocupați, iată, de importanta tema a protecției consumatorilor, care are și o componentă orizontală foarte importantă și care pătrunde și în alte domenii. Cum uh, veți discuta, practic, cum veți armoniza această temă orizontală a protecției consumatorilor cu colegii dumneavoastră din uh, uh Colegiul Comisarilor. Și asta în primul rând. În, altă, în al doilea rând ați avut câteva contradicții în uh, uh discursul dumneavoastră. Dumneavoastră Uh, lăudați uh, dreptul achizițiilor, care înseamnă nu o lege europeană, din potrivă o împărțire a drepturilor între, în funcție de sistemele naționale. În același timp spuneați că doriți neapărat o armonizare a legislației europene. Ei, data fiind aceste contradicții, vreau să vă întreb care este abordarea pe care o aveți în privința drepturilor uh, sau protecției consumatorilor. Armonizare sau împărțire? Mulțumesc! Protecția consumatorilor nu este singurul uh, domeniu orizontal din uh, mandatul meu. Dar o să vă vorbesc acum despre aceasta. Aș dori uh, să vă asigur că nu se va pierde această politică în portofoliul meu. Eu voi fi glasul consumatorilor. Cu toții suntem consumatori. Fiecare dintre noi este consumator. Iar consumatorii au o mare putere. Uh, iar uh, dacă nu mă înșel, statistic vorbind, uh, consumatorii reprezintă 56% din PIB-ul european. Iar consolidarea încrederii consumatorilor joacă un rol uh, crucial. Activitatea consumatorilor trebuie să fie motorul economiei și creierii de locuri de muncă. Acestea nu sunt vorbe goale, uh, Consumatorii au într-adevăr o mare putere, iar acest subiect este unul orizontal, ceea ce înseamnă că la nivelul colegiului comisarilor eu uh, voi uh, fi atentă să văd ce se întâmplă la finanțe, la energie și în alte domenii unde consumatorii sunt sau ar trebui să fie reprezentați și unde glasul lor ar trebui să se facă auzit. Cred că putem face multe pentru a îmbunătăți situația consumatorilor. În ceea ce privește conflictul între dreptul european al achizițiilor și protecția consumatorilor, acest conflict nu este real. Ne putem uh, aștepta ca dreptul achizițiilor să fie ales uh, ca prima opțiune. poate pentru că este mai adecvat. Oricum, acest instrument va proteja interesele consumatorilor, cel puțin uh, fiindcă se reduc costurile, dacă nu din alt motiv. Deci sunt optimistă. Și... Este deja Szanowna Pani Kandydat, Wspomniała Pani, że jednym z priorytetów będzie... Doamna comisar desemnat, ați spus că una dintre prioritățile dumneavoastră va fi finalizarea negocierilor privind protecția datelor și noile roluri ale acesteia. Întrebarea mea este ce veți face pentru a vă asigura că noile reguli care vor fi puse la punct vor fi aplicate. Cum vă veți asigura că drepturile consumatorilor, mai ales pe internet, vor fi respectate? De, de pildă, înregistrarea adreselor IP cu scopul de a face uh, abuz de practicile comerciale. Cum veți asigura un echilibru în ceea ce privește utilizarea datelor? Pentru a eficientiza comerțul pe internet. Și pe de altă parte, ce veți face în legătură cu protecția datelor personale? Încă o întrebare, dacă îmi permiteți, în ceea ce privește inițiativa cetățenilor. Această inițiativă este foarte importantă și reprezintă singura modalitate în care cetățenii pot influența legislația europeană. Din păcate, una dintre aceste inițiative a fost blocată de comisie de curând. Ne puteți spune mai mult ce părere aveți despre această situație? Možná začnu tou občanskou iniciativou. Mulțumesc. O să, încer, o să încep cu inițiativa cetățenească. Aceasta reprezintă o mare realizare a Uniunii Europene. Cetățenii pot face propuneri legislative prin intermediul acestui instrument, care reprezintă o manifestare a democrației directe. Iată de ce sunt întru totul pentru acest instrument. Acum, cum să ocrotim protecția consumatorilor uh, în uh, ceea ce privește protecția datelor personale? Reforma privind protecția datelor are un obiectiv important, acela de a spori încrederea cetățenilor. În tranzacțiile pe internet, de pildă. Pentru a-i face pe cetățeni să furnizeze datele personale cu încredere, știind și având convingerea că acestea nu vor fi folosite din motive de securitate sau comerciale. Aceasta este o condiție sine qua non. Dacă dorim să să crească numărul tranzacțiilor pe internet. Cum spuneam, aceasta este o condiție necesară pentru creșterea numărului tranzacțiilor de piața digitală, care este unul dintre obiectivele Comisiei Juncker. Protecția consumatorilor pe piața digitală este unul dintre subiectele orizontale de care se va ocupa domnul Oettinger, domnul Ansip și alți eh, colegi. Eu sunt, eu sprijin și voi sprijini întotdeauna protecția datelor. Vă mulțumesc. Doamna Ceransova, de la ALDE. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamna Iorova, Comisia Europeană a lansat o campanie de proporții anul acesta de sensibilizare a cetățenilor cu privire la drepturile consumatorilor. Această campanie se întemeiază pe un studiu care arată că cetățenii nu-și cunosc, consumatorii nu-și cunosc drepturile, mai ales în ceea ce privește bunurile achiziționate pe internet în calitate de comisar uh, care uh, însărcinat cu acest portofoliu, ce veți face pentru a îi face pe cetățeni să-și cunoască mai bine drepturile și ce putem face pentru mediul de afaceri, pentru IMM-uri, ce putem face pentru a le explica care le sunt îndatoririle, cum putem face, ajunge la un echilibru între sensibilizarea consumatorilor și a companiilor, a mediului de afaceri. Mulțumesc! Sunt de părere că va trebui să dăm dovadă de eficiență în ceea ce privește activitățile legale, legislative și non-legislative, între care trebuie să existe un echilibru. Avem o directivă privind drepturile consumatorilor, o directivă privind comerțul electronic. Există modalități de a ocroti cetățenii de practici ilegale. În egală măsură, în afară de activitățile noastre legislative, trebuie să avem și campanii de sensibilizare tot cuprinzătoare și ușor de accesat, care să le explice consumatorilor care le sunt drepturile. Comisia Europeană trebuie să coopereze cu rețeaua CBC și cu autoritățile care se ocupă de protecția consumatorilor și a drepturilor consumatorilor. Trebuie să lansăm uh, o campanii eficiente și de bună calitate și bune. Vreau să vă spun că agenda consumatorului a devenit uh, un, face parte acum din portofoliul meu alături de unele resurse 130 de milioane de euro pe o perioadă de câțiva ani, iar acești bani ar trebui să fie folosiți pentru campanii de sensibilizare, așa cum am spus, astfel încât informațiile să ajungă la consumatori și să fie ușor de înțeles pentru aceștia. Aceste informații ar trebui să să țintească anumite servicii, cum ar fi serviciile financiare, energia, telecomunicațiile și așa mai departe. Această activitate va fi extrem de vizibilă și va fi limpede ce face Europa pentru consumatori. Domnul De Jong de la GUE. Doorgaan op de vraag. Mulțumesc foarte mult, doamnă Iurova. Aș dori să revin cu o întrebare adresată de doamna Gebhardt, fiindcă răspunsul noastră a fost destul de vag. Pe de o parte, ocrotiți consumatorii și pe de altă parte, în răspunsul scris adresat Comisiei IMCO, spuneți că doriți aceleași reguli pentru companii și consumatori. E bine, dacă eu cumpăr ceva în calitate de consumator, uh, intră în joc protecția consumatorilor. Cunosc legislația națională, mă rog, nu pe din afară, dar sunt informat și știu că um, unele lucruri sunt gestionate la fel în toată Europa. Așa am făcut uh, lucrurile la nivelul legislației pentru consumatori, am făcut lucrurile pas cu pas. Dar când vine vorba de dreptul achizițiilor, consumatorii sunt cei care, care aleg uh, Uh, care aleg, care aleg uh, dreptul uh, național sau internațional sau european. Există o abordare pas cu pas și pentru consumatori sau alegeți ce doresc consumatorii, ce doresc companiile, măsurate? trebuie să dați un răspuns mai clar, vă rog. Děkuji. Já, mě mrzí, že působila moje odpověď zmatečně. Já se to zkusím znova. Mulțumesc. Îmi pare rău că vi s-a părut vag răspunsul meu anterior. O să reiau ce am spus. Eu voi proteja interesele consumatorilor, asigurându-mă că aceștia beneficiază de condiții care nu le sunt dăunătoare, fiindcă sunt partea mai slabă în ceea ce privește com, a, a, a, relații contractuale. În ceea ce privește dreptul achizițiilor, am spus că acest uh, instrument va fi o alternativă la prevederile juridice naționale și asta în practică și va fi folosit de către companii care vor, își vor da seama că este mai avantajos acest instrument. Dacă activitățile lor sunt transfrontaliere, atunci acest instrument uh, va fi mai bun. Regimul contractual oferit de acest instrument va fi unul mai uh, benefic pentru companii. Încă o dată vă spun, să nu uităm că prevederile legale trebuie să, să fie benefice și consumatorilor. Încă o dată vă spun, cred că se poate să existe un astfel de regim juridic care să fie avantajos pentru ambele părți. Și companiile ar trebui să înțeleagă că un client fericit este un client care se va întoarce și va cumpăra și mai multe produse și servicii. Eu nu văd neapărat un conflict aici. And from the Greens, Mr. Albert. Domnul Albrecht, din partea verzilor. Dank, um, sehr geehrte... Vă mulțumesc, uh, stimată doamnă comisar uh, desemnat. Vă mulțumesc pentru răspunsurile date până acum, în special uh, când vine vorba despre protecția datelor, ei bine, dumneavoastră, în răspunsurile scrise spuneați că doriți ca acest pachet să fie promulgat în următoarele șase luni. Mi-aș dori tare mult ca acest calendar pe care l-ați stabilit dumneavoastră să fie realist dar cu siguranță nu e realist dacă nu trecem imediat la uh, negocierile cu Consiliu. Avem uh, mai multe propuneri, propuneri ale Consiliului, propuneri ale Parlamentului European și trebuie să negociem. Și iată, dată fiind uh, complexitatea reformei, mă, tare mă îndoiesc că în șase luni de zile vom reuși să finalizăm negocierile. Ce veți face pentru a determina Consiliul să ia o poziție clară și uh, ce veți face pentru a vă asigura că poziția cons- consolidată a Consiliului nu este prea depărtată de decizia sau poziția asumată de Parlamentul European cu mare majoritate în luna mai? Mulțumesc foarte mult, domnule Albrecht. În primul rând, aș dori să salut uh, activitatea Parlamentului European și mai ales activitatea dumneavoastră personală, domnule Albrecht, datorită căreia am reușit să înregistrăm progres și să ne apropiem de uh, de țintă. Termenul limită este aproape și ar trebui să-l respectăm, încercând să să la atingem, chiar dacă discuțiile sunt complexe. Sunt conștiente de faptul că există probleme restante, nerezolvate. Statele membre au încă unele îndoieli în ceea ce privește capacitatea sistemului de protecție a datelor de a funcționa și se tem că va aduce prea multe povere asupra administratorilor de date. Sunt Uh, la curent cu propunerile pe care le-ați făcut privind uh, dimensiunea datelor, uh, volumul de date care ar trebui să fie gestionat de sistem. Pe de o parte, încercăm să reducem povara, iar pe de altă parte impunem obligativitate de raportare, de pildă. Să vedem ce vor putea face companiile. Apoi, flexibilitatea. Flexibilitatea se referă la modul în care este, sunt prelucrate datele în instituții publice. Trebuie să, ne, trebuie să se oglindească cerințele impuse de instituțiile publice. Și să mai pun și probleme de ordin tehnic și alte uh, probleme fundamentale. Trebuie să ne dăm seama că obiectivul final este un sistem de o bază de date, un sistem al bazelor de date eficient. Nu putem să aplicăm în continuare directiva din 95 care conține norme învechite. Doamna Diane James de la EFDD. Doamna comisară desemnat, în Marea Britanie reducerea primelor pentru bănci, se considera că va fi rolul domnului Hill, comisar desemnat, iar acum acest subiect a trecut la portofoliul dumneavoastră pentru protecția consumatorilor. Aș dori să vă adresez câteva întrebări. Recunoașteți faptul că restricționarea primelor uh, va duce la salarii sporite și uh, consolidarea costurilor fixe ale unei companii uh, va duce această companie mai uh, va duce posibil această companie la uh, faliment. Și ce părere aveți uh, de cererea Regatului Unit de a prelua înapoi prerogativele cu privire la contractele uh, de, de angajare privată. Mulțumesc pentru întrebare. În primul rând, aș vrea să vă spun că în ceea ce privește primele bancherilor, atâta timp cât uh, primele sunt uh, legate de riscuri, uh, sunt de acord. Trebuie să acționăm astfel încât să preîntâmpinăm hazardul moral și să descurajăm asumarea de riscuri pe termen scurt. În egală măsură, e nevoie să protejăm drepturile acționarilor și, până la urmă, interesul uh, cetățenilor. Această situație are efect asupra economiei. Acum, întrebările dumneavoastră. Reducerea va duce la... va influența salariile și în ceea ce privește falimentarea companiilor. Eu m-am plecat asupra acestui subiect și am constatat că restricționarea primelor ar trebui să vizeze doar 1% din angajați. E vorba despre cei care se ocupă de investiții de risc. Deci nu cred că subiectul este atât de important. Iar în ceea ce privește decizia CEJ, nu sunt în măsură să fac o judecată de valoare cu privire la hotărârea CEJ. Prima, prima hotărâre s-a dat uh, în septembrie și până la finele anului se va da și o hotărâre finală. Iar până atunci, iar atunci vom vedea ce se va întâmpla. Nu pot eu să anticipez uh, conținutul hotărârii. De la PPE, domnul Pospisil. Pani Jourová, eh, dovolte mi, abych... Mulțumesc, domnule Jourová. Dați-mi voie să vă spun că Comisia dorește să efectueze controlul de sănătate al legislației actuale pentru a vedea în ce măsură este eficace și eficientă. Pe baza acestui uh, exercițiu de revizuire, Comisia va hotărâ dacă să fuzioneze unele legi și reguli privind drepturile consumatorilor și publicitatea. Întrebarea mea se referă la drepturile consumatorilor, la legislația privind drepturile consumatorilor. Ce părere aveți dumneavoastră despre posibilitatea de a aduce unele schimbări în acest domeniu? pe ce subiecte vă veți concentra după controlul de sănătate? Și în ceea ce privește practicile neloiale, ce părere aveți dumneavoastră despre practicile nelo neloiale și condițiile nefavorabile din contractele uh, pentru consumatori? Asta a fost și subiectul unui film în Cehia. Mulțumesc pentru întrebare. În primul rând, trebuie să ne aplicăm asupra aplicării corecte a directivei privind protecția consumatorilor. Așa cum am spus, când avem pro- noi propuneri legislative, da, toate bune și frumoase, dar uneori s-ar putea, din cauza termenelor ce trebuie respectate eh, pentru adoptarea legislației, ar trebui să ne aplicăm mai degrabă asupra, asupra aplicării corecte a legilor și regulamentelor pe care le avem. Iar în ceea ce privește uh, uh tratamentul uh, neloial, practicile neloiale, mă scuzați, avem, avem cazuri în uh, Cehia, cazuri faimoase și cazuri de abuz de încredere în cetățenii vârstnici care au fost invitați la diverse evenimente unde au fost obligați să cumpere diverse produse uh, ceea ce i-a traumatizat. Să nu mai vorbim și de prejudiciile financiare care le-au fost aduse. Deci, da, sunt pentru, as, pentru combaterea acestor practici înșelătoare, uh, asupra practici neloiale, asupra, uh, împotriva publicității înșelătoare și așa mai departe. În egală măsură, trebuie să finalizăm și să aprobăm directiva privind siguranța produselor și uh, directiva privind supravegherea pieții. Acestea sunt prioritățile mele și cred că trebuie să punem accent pe indivizi, pe cetățeni în cadrul politicilor, politicii noastre de protecție a consumatorilor. Trebuie să ne concentrăm asupra grupurilor vulnerabile de cetățeni și dorim să elaborăm un studiu pentru a studia situația grupurilor vulnerabile de populație și modul în care acestea sunt afectate, după care probabil vom face unele propuneri legislative. Vă mulțumesc. Doamna Șenelova, de la SCD. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă Iorova, aici sunt, la stânga. Vă urez bun venit Parlamentul European a adoptat poziția din prima lectură cu privire la supravegherea pieții și siguranța produselor în aprilie anul curent. Suntem gata să începem negocierile cu Consiliul pe baza acestui subiect, care este foarte important pentru consumatorii europeni. Din păcate, acest subiect a fost blocat la Consiliu și, așa cum bine știți, principala piedică reprezintă articolul 7 cu privire la etichetarea Made in în răspunsul dumneavoastră la întrebările scrise, nu ați făcut referire la nicio măsură uh, specifică cu privire la uh, îndepărtarea blocajului. Cum, ce veți face dumneavoastră pentru a ieși din această situație de șahmat la Consiliu? Iar dacă veți fi numită în funcție, ce măsuri veți lua și cum credeți că ar trebui rezolvată problema uh, etichetării made in? Mulțumesc foarte mult, doamnă Semnalova. Mulțumesc foarte mult pentru această întrebare. Aș dori să vă spun că această directivă este una dintre prioritățile mele. Chiar dacă poate nu m-am exprimat uh, destul de clar în acest sens. S-a muncit foarte mult la această directivă și avem nevoie de ea. Ar fi mare păcat să o lăsăm de izbeliște, fiindcă ne-am blocat la un articol, chiar dacă, într-adevăr, este un articol important. O să fac ceva ce s-ar putea să regret mai târziu, dar o să vă prezint trei posibilități. Și sper să nu vă dați seama pe care o prefer. Nu a existat nicio evaluare a impactului privind modificarea articolului 7, chiar dacă s-a cerut. Aceasta, deci, ar fi o opțiune, evaluarea impactului. Ar trebui să răspundă întrebării în ce măsură etichetarea made in are un impact asupra eficienței uh, regulamentului. Și anume sporirea siguranței produselor și monitorizarea acestea. Asta ar fi, deci, o posibilitate, evaluarea de impact. După care începem să ne ciondănim din nou cu statele membre dacă e o propunere bună made in sau nu și cum am putea să o adoptăm. Posibilitatea numărul 2. Eliminarea articolului 7. Și asta este o posibilitate ipotetică, fiindcă cred că s-ar manifesta o opoziție semnificativă și nici nu ține de competența noastră. Iar posibilitatea numărul 3 este retragerea propunerii. Eu nu-mi doresc așa ceva, fiindcă acest uh, act normativ este necesar și s-a muncit foarte mult la el. Deci, eu aș dori o evaluare a impactului și după aceea să începem negocierile cu statele membre. Final question, but last but not least, um, from Mr. Rochefort. Și acum domnul Rochefort, din partea ALDE. Mulțumesc, doamnă Iourova, și vă mulțumesc pentru cuvintele spuse, pentru protecția consumatorilor și pentru prioritățile despre care ați vorbit nu, e, nu se întâlnește prea des uh, un reprezentant politic uh, care cunoaște antropologia culturală și acest lucru vă va ajuta să înțelegeți comportamentul consumatorilor. Acum, iată, vorbiți despre angajamente foarte concrete și vreau să revin asupra uh, platforme europene de eh, reglementare a litigilor pe internet, de soluționarea litigilor pe internet, despre care ați vorbit, dar poate ați putea să ne dați mai multe detalii, fiindcă se apropie termenul limită, 9 iunie 2015, data când serviciile dumneavoastră eh, vor trebui să asigure traducerea despre care am vorbit eh, și viabilitatea platformei, textele formularilor și așa mai departe. Pentru noi este foarte important la IMCO acest lucru și vă adresez această întrebare ca responsabilă a justiției condiții. Noi considerăm că uh, protecția consumatorului este o chestiune juridică, dar mai ales tot ce ține de arbitraj, de mediere, trebuie să fie testat. Iată de ce contăm foarte mult pe această platformă. Vă mulțumesc! Já jenom si dovolím osobní eh, vzpomínku na mou práci na mini... Mulțumesc foarte mult. Dați-mi voie să vă povestesc uh, despre vremea când lucram la minister. Și atunci încercam să creăm o platformă pentru milioane de utilizatori. Deci știu foarte bine că dacă sistemul nu este eficient, uh, nu va fi folosit și am aruncat banii pe apa sâmbetei. Uh, sunt convins că, convinsă că sistemul de soluționare a litigilor pe internet va fi, va fi unul bun și va fi folosit de cetățeni, de comercianți, de companii. Sistemul este testat la, se testează la ora actuală, din câte știu eu fost ales uh, un eșantion de utilizatori care îl vor testa la vor testa sistemul la începutul lui 2015. Bine, <laughs> astea sunt angajamente pe care nu ar trebui să le fac eu aici, dar vă spun deja că la începutul lui 2015 sistemul va fi va putea fi prezentat se vor face demonstrații, teste și am primit asigurări că sistemul va fi disponibil uh, în toate limbile Uniunii Europene. Eu una cred că lucrurile ar trebui să meargă strună și la începutul anului viitor vom putea prezenta acest sistem în Parlamentul European. Și apoi îl vom putea face public. Thank you for your answers. Mulțumesc pentru întrebările de la Comisia IMCO. Trecem acum la Comisia FEM. Îmi cer scuze că nu avem foarte mult timp la dispoziție, suntem puțin în urmă cu timpul, uh, dar vom, uh, vom răspunde tuturor întrebărilor de la FEM, ceea ce înseamnă că ne vom depăși timpul alocat. Vă mulțumesc. Mulțumesc, doamnă Ford. Mulțumesc, uh, doamna Iorova. Nu avem foarte mult timp, uh, dar uh, această, această ultimă rundă de întrebări nu este lipsă de importanță și dorim să avem ocazia să introducem în această dezbatere subiecte importante cu privire la egalitatea între sexe. Vă voi da imediat cuvântul în sală. Începând cu doamna Le, Le Grip de la PPE. Madame la Présidente. Euh, Mulțumesc, doamnă președinte. Portofoliul uh, dumneavoastră se numește Justiție, Consumator și Egalitate între Sexe. Pentru prima dată, și subliniez acest lucru, pentru prima dată titlul uh, unui portofoliu pune punctul pe I uh, accentuează egalitatea între sexe ca fiind o prioritate reală. Eu vreau să vă întreb despre proiectul directivă Women on Board consiliile, de vorba de femeile în funcție de conducere în consiliile directoare, vreau să vă întreb uh, ce veți face pentru a da avânt acestui dosar, mai ales la Consiliu, fiindcă uh, Parlamentul European a reușit uh, să ajungă la un echilibru foarte prețios și ar fi foarte bine să îl păstrăm. Dar ce veți face dumneavoastră în acest sens? Vă mulțumesc! Děkuji, madam Legrib, za, za otázku, eh, která se týká eh, jmenon... Mulțumesc mult, domnule Grip. Sunt foarte încântată de această întrebare pe care mi-o adresați. În acest context, nu pot să nu mulțumesc Parlamentului European pentru susținerea și abordarea foarte practică pe care a avut-o vis-a-vis de această propunere cu privire la uh, propulsarea femeilor în consiliile directoare ale firmelor. Au existat o mulțime de informații care circulau în mass media. Se vorbea despre Comisia Europeană care dorește să impună femeile în, femei în funcții de conducere și tot, tot uh, vuietul acesta mediatic a generat o imagine nefavorabilă propunerii în sine. După ce am citit propunerea însă, mi-am dat seama cât de utilă este ea. Dar propunerea îmi dau seama că poate fi implementată. Bineînțeles, voi reîncepe discuțiile cu Consiliul pe marginea acestui dosar, voi reevalua eficiența și uh, caracterul practic al propunerii. Obiectivul uh, propunerii este cât se poate de clar. Dacă 60% dintre absolvenții universităților europene sunt femei, atunci ne, trebuie să ne punem întrebarea unde dispar aceste femei dintr-o dată. Pentru că e clar că la nivelul uh, consiliilor directoare ale companiilor ele nu apar. Iată o temă pe care trebuie neapărat să o discutăm. Voi redeschide uh, negocierile și voi încerca să le explic statelor membre care blochează discuțiile uh, Uh, deci le voi explica acestor state membre cât de utile este propunerea. Mi-a expirat uh, timpul acordat, dar voi mai putea vorbi despre această temă. Urmează în numele socialiștilor, domnul Lightfield. Vă mulțumesc. Doamnă președinte, aici sunt, sunt singurul bărbat pe listă, așa că cu ușurință mă veți vedea. Și întrebarea mea se concentrează pe exact aceeași temă ca și cea pusă în discuție de antevorbitoarea mea. Dați-mi voie să vă întreb care este calendarul la care v-ați gândit, care este poziția dumneavoastră cu privire la diferențele existente între propunerile Parlamentului European și ale Comisiei Europene, ce, vorbiți, ce credeți despre sancțiuni, etc. Asta e prima întrebare. A doua întrebare se referă la directiva conceptului de maternitate. Ne-ați vorbit despre această directivă în răspunsurile dumneavoastră scrise. Uh, cred însă că tema este foarte importantă atât pentru mame cât și pentru tați. Vreau să vă întreb ce veți face pentru a ține pe linia de plutire prevederile acestei directive. Mulțumesc! În ceea ce privește calendarul, mi-ar plăcea ca această propunere să fie aprobată cândva anul viitor. Nu vreau să dau date exacte, dar aceasta este una dintre lucrurile atribuite mie de către domnul Juncker. Prin urmare, voi încerca să clarific uh, Uh, pozițiile, să înțeleg mai bine statele, uh, pozițiile statelor membre. Acum, în ceea ce privește sancțiunile, acestea țin de statele membre. Statele membre sunt cele care decid ce sancțiuni doresc să aplice. Statele membre dețin uh, sau au o parte de foarte multă flexibilitate în ceea ce, vine, în, în ceea ce privește punerea în aplicare a prevederilor acestei directive. O prevedere clară spune că doar calificarea trebuie să fie considerată a fi criteriul principal. Iar dacă acest criteriu este atins de mai mulți candidați, atunci se va acorda uh, prioritate reprezentantului grupului mai puțin uh, reprezentat. Deci trebuie foarte ușor, foarte atent citită uh, propunerea și trebuie să vedem cum poate fi pusă propunerea aceasta în practică. În ceea ce privește concediul de maternitate, într-adevăr, este un, o temă foarte importantă Este o temă importantă, nu doar pentru femei, ci și pentru bărbați. Și bărbații, la fel ca și femeile, trebuie să fie remunerați pentru uh, îngrijirea pe care o acordă copiilor. Regulile trebuie să fie unificate. În numele ECR urmează doamna von Storch. Vă mulțumesc. Doamnă comisar, în fața dumneavoastră mă aflu. Dacă în trecut se vorbea despre egalitatea de gen, astăzi se vorbește despre gender mainstreaming. Ce înțelegeți dumneavoastră prin acest termen uh, sau concept gender? Gender înseamnă doar sex, masculin, uh, bărbătesc sau femeiesc, și dacă da, atunci de ce folosim gender dintr-o dată? Sau gender înseamnă cu totul altceva, înseamnă practic varietatea de sexe și dacă există această varietate de sexe, atunci oare nu e discriminant față de celelalte sexe faptul că se vorbește doar despre femei? Uh, pe Facebook uh, Germania s-au dezvoltat deja, s-au creat deja 60 de sexe diferite. Deci, se pune întrebarea dacă sexul este o, o problemă de senzație și dacă da, atunci care este senzația pe care o aveți dumneavoastră astăzi? Já jsem trošku zaskočena tím, jak jsou v Německu pokročilí s počtem pohlaví. Sincer, sinceră să fiu, sunt absolut uimită de numărul de sexe <laughs> din Germania. Ce înțeleg eu prin uh, gender? În fine, nu voi încerca să analizez cu, um, conceptul dintr-o perspectivă lingvistică. S-ar putea să, să dau greș. Tocmai de aceea nu o fac. Ce înseamnă gender equality pentru mine? Înseamnă că rolul femeilor și bărbaților care, care se reflectă în uh, fiziologia lor, în, uh, în cultura lor, uh, etc. Bine, povestea e lungă Uh, dar, în orice caz, gender equality pentru mine înseamnă echitate în accesul pe piață, în accesul pe piața muncii, în, uh, în echitate în ceea ce privește accesul la servicii, echitate în ceea ce privește serviciile de, de uh, învățământ, etc. Există lucruri care nu pot fi modificate și nu trebuie să le modificăm pentru că ele țin de tradiția noastră. Uh, Dar noi trebuie să luptăm pentru echitate. Nu văd, spre exemplu, de ce o femeie calificată trebuie neapărat să câștige mai puțin decât un, uh, un bărbat calificat, uh, ambii, bineînțeles, ocupând exact aceeași uh, funcție. Eu personal m-am confruntat cu situații în care nu doar că eram mai puțin remunerată, ci mai mult decât atât eram ascultată mai puțin, nu eram băgată în seamă, până și la minister. Uneori propunerile mele nu erau luate în considerare și lucrul acesta m-a uh, insultat. Asta trebuie să se schimbe. Urmează doamna Berder din, grupul, din partea grupului ALDE. Mulțumesc, iată, ne aflăm la, la finele unei audieri foarte complicate. Vă felicit pentru ce ați făcut până acum. Întrebările în răspunsurile scrise a spus că e necesară continuarea luptei împotriva fi, violenței și dumneavoastră doreați crearea unei abordări comune europene în ceea ce privește combaterea violenței împotriva femeilor. Uh, ne-ați putea oferi detalii cu privire la această abordare europeană și uh, ne puteți spune cum anume veți asigura cooperarea între diferitele directorate generale pe directorate generale pe tema aceasta a combaterii vi Uh, violenței împotriva femeilor. Cum anume, de asemenea, veți coopera cu DG Home pentru a elabora o nouă strategie europeană împotriva traficului de ființe umane, pentru că actuala uh, strategie uh, expiră, între ghilimele, în anul 2016. Consider că violența împotriva femeilor trebuie să fie combătută cu toate instrumentele care ne stau la dispoziție. Și asta trebuie să se, întâmplă, să se întâmple în întreaga lume. Uniunea Europeană este entitatea care garantează, practic, drepturile fundamentale și Uniunea Europeană trebuie să fie auzită și în afara granițelor sale, în special de către acele state în care violența împotriva uh, femeilor este o realitate cotidiană. Consider că Uniunea Europeană are acum șansa de a adera la Convenția de la Istanbul, cea semnată în iunie. sunt încântată de faptul că 22 de state au semnat deja convenția și 8 state au ratificat deja această convenție și, bineînțeles, fac apel la toate statele membre să ratifice documentul. Poate că am uh, putea crea propria noastră propunere pentru a combate violența împotriva femeilor. Știu că um, această luptă este acoperită în parte de directiva privind uh, victimele violenței și, din câte știu eu, în Spania există un act legislativ uh, care se ocupă în mod specific de, femei, de violența împotriva femeilor și în Statele Unite ale Americii există o lege similară. Dar, bineînțeles, uh, nu sunt suficiente doar eforturile legislative. Avem nevoie de campanii care să arate societății pe ansamblu că violența împotriva femeilor nu poate fi tolerată. Mulțumesc, doamna Iorova. Are cuvântul doamna Balina. Gracias, buenas tardes. Uh, mulțumesc. În 2015, Uniunea Europeană trebuie să adopte o nouă strategie privind egalitatea dintre bărbați și femei. Deci uh, e vorba de feminizarea sărăciei, diferențe de salariu, diferențe în ceea ce privește ocuparea forței de muncă între bărbați și femei și tăierile programelor împotriva violenței din programele care combat violența împotriva femeilor. Sunt cifre care ne preocupă pentru că arată că violența împotriva femeii se manifestă și în sfera publică. Am trei întrebări. Cum vă veți asigura că noua strategie are o bază solidă și durabilă pentru ca drepturile femeilor și egalitatea dintre sexe atât în ceea ce privește drepturile de reproducere, violența din privința bărbaților, să răspundă la provocările cu care se confruntă femeilor. Ce strategii veți aplica pentru a întări uh, Uh, cadrul legal al Uniunii Europene în ceea ce privește egalitatea dintre sexe și apoi cum veți garanta finanțarea durabilă pentru a susține organizațiile de femei din statele membre. Mulțumesc! Děkuji. Já jsem velmi ráda, že eh, pokud mi dáte důvěru a stanu se komisařkou pro gender. mulțumesc dacă voi fi confirmată ca și comisar pentru egalitatea de gen, voi asuma această responsabilitate chiar în momentul în care se lucrează la o nouă strategie pentru drepturi uh, echitabile și uh, îmbunătățirea poziției femeii în societate. Dar această strategie trebuie să se bazeze pe date reale, solide de asemenea, strategia trebuie să se bazeze pe un parteneriat solid cu toți cei care pot uh, avea un impact asupra situației femeilor. Fie că vorbim despre guvern, fie că vorbim despre ONG-uri, etc. Această strategie ar trebui să conțină un plan de acțiune care să se bazeze pe măsuri legislative și uh, nelegislative, non-legislative viitoare. Bine, nu vreau să le numesc în momentul de față, pentru că acestea ar trebui să se cristalizeze în urma unor discuții purtate. Eu uh, trebuie să mă asigur că fondurile care sunt puse în uh, slujba acestei strategii sunt într-adevăr bine folosite și generează, așa cum dorește Comisia Juncker, uh, și dacă creează așadar locuri de muncă și creștere economică. De asemenea, pe baza evaluărilor, trebuie să stabilim care sunt necesitățile de reformare. Strategia trebuie să țină cont de absolut toate, de toți actorii. Urmează acum în numele verzilor, doamna Andriatche. Doamna Rientke. Vă mulțumesc, doamnă președinte, doamnă uh, comisar desemnat. Eu vreau să vă întreb uh, cum stăm cu uh, egalitatea de gen la, la nivelul uh, Comisiei Europene. Și vreau să vă întreb în acest sens cum anume vă veți asigura că femeile vor fi bine reprezentate și echitabil reprezentate în toate DG-urile. În al doilea rând, uh, vreau să vă întreb dacă ați începe, ați demara o uh, inițiativă chiar înainte de alegerile viitoare uh, prin care să cereți statelor membre să propună uh, și un, o femeie și un bărbat pentru uh, următoarea Comisie Europeană, asta pentru a putea asigura uh, egalitatea. În ceea ce privește definiția conceptului de gender, Judith Butler a scris o, o carte foarte, foarte interesantă pe care vă recomand tuturor. Mulțumesc! Vă mulțumesc mult, doamnă Reinke. Prima parte a întrebării dumneavoastră mi se pare că este un apel mai degrabă. Noastră cereți ca uh, Comisia Europeană să reprezinte un exemplu. Când am văzut procentajul sau gradul de reprezentare a femeilor în noua comisie, uh, da, mi-am dat seama că, într-adevăr, nici pe departe nu sunt atinse obiectivele directivei privind femeile în uh, reprezentarea femeilor în consiliile de administrație. Și m-am uitat și pe cifrele cu privire la directoratele generale și mi-am dat seama că, din nou, uh, femeile sunt uh, prea slab reprezentate. Îmi asum în fața dumneavoastră angajamentul de a face propuneri ale, eh, în numele Comisiei, Comisie Europene pentru o creștere a reprezentării femeilor în sânul instituției europene. Bine, vorbiți despre viitoarea comisie, mai este mult până atunci dar uh, vă promit că voi face cereri, voi face propuneri pentru îmbunătățirea situației reprezentării femeilor și mulțumesc pentru recomandarea de lectură. Mulțumim. Urmează doamna Aiuto de la EFDD. Președinte. Gentile comisar. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă comisar desemnat, în Europa, după cum știți, este, există o lipsă de omogeneitate în ceea ce privește participarea femeilor pe piața muncii, mai ales în ceea ce le privește pe mame. Ideea de a fi exclusă de pe piața muncii pentru că ai dat naștere unui copil este exacerbată de criză, înrăutățește situația pentru femeile care devin mame acum. Pentru că e greu să ajungi pe piața muncii și să ai un loc de muncă și să ai și grijă de copil. Uniunea Europeană ce ar trebui să facă pentru a obliga statele care au rămas în urma altor state membre să le prindă din urmă din această perspectivă. De multe ori ni se pare foarte greu să asigurăm servicii de grădiniță, de creșă, ca alternative față de o bonă, de exemplu, care e mai scumpă. Credeți că se pot uh, pune la punct măsuri ca să ca aceste soluții să fie atractive financiar pentru cei mai săraci din societate? Mulțumesc pentru această întrebare. Cu mult timp înainte de criză se știa exista un termen sociologic și în economie și anume feminizarea sărăciei, iar criza a adâncit această problemă ceea ce este confirmat de date solide. Există nume, cifre clare care arată că situația femeilor a devenit mai proastă, cu atât mai mult când e vorba de mame. Am menționat deja concediu de maternitate și că ar trebui să putem susține atât pe mamă cât și pe tată în acest concediu parental nu termenul de concediu de maternitate este important, nu pentru că e greu pentru o femeie uh, care intră într-un fel de situație de sandwich. Are grijă de copii, în același timp are grijă și de părinți. Este un fenomen nou femeile acestea au un loc de muncă, dar au probleme financiare și aș putea să vorbesc foarte mult despre această situație pe care am văzut-o în practică. Care este soluția? Văd o soluție clară, simplă, și anume să utilizăm fondurile structurale, mai ales Fondul Social European. M-am ocupat de acest fond în trecut pentru că sunt bani care pot fi folosiți nu numai pentru a combate sărăcia, ci pentru a armoniza viața de familie și cariera. Iar volumul de fonduri existente și utilizate de statele membre ar trebui să se coreleze cu gravitatea problemei respective. Spuneați pe bună dreptate că problemele nu sunt la fel în toate statele membre. Deci să vedem ce posibilități există de a utiliza Fondul Social European să vedem dacă sunt folosite pentru acest scop care e foarte important. Mulțumesc. Următoarea vorbitoare este doamna Morvai. Mulțumesc foarte mult, doamnă președintă, doamnă comisar de semnat. Sunteți jurist, sunteți de acord cu mine uh, apropo de drepturile angajatorului. Sunt drepturi de bază care trebuie protejate. Sunteți de acord uh, din acest punct de vedere? Este o întrebare care se referă și la egalitatea de șanse. Pentru că există, se comit uh, diverse abuzuri ale drepturilor uh, lucrătorilor uh, um, care sunt adresate împotriva femeilor, mai ales dacă femeile au răspunderi de familie, obligații de familie. Mă refer la timpul de lucru, la posibilitatea de a-și lua concediu sau la posibilitatea de a-și planifica un concediu sau faptul că își pierd locul de muncă sau teama de a-și pierde locul de muncă. Toate aceste situații stresante care apar și care influențează viața acestor femei. Ce vreți să faceți în, în legătură cu acest fenomen care afectează milioane de femei, mai ales în noile state membre, ca în țara mea, Ungaria, de exemplu? Mulțumesc! Da, așa este. Există și drepturile ale angajaților și drepturile ale angajatorilor. Și se fac eforturi la nivelul tuturor statelor membre. Am participat la multe discuții tripartite și știu că se fac eforturi pentru a găsi echilibru corect, corect între drepturile angajaților și drepturile angajatorilor. Eu, ca jurist, spun da la o asemenea întrebare. Trebuie să găsim un echilibru corect între aceste două categorii de drepturi, astfel încât uh, angajatorii să-și desfășoare afacerea, iar angajații uh, să facă ce au de făcut și să poată să lucreze, să conlucreze împreună și să-și utilizeze drepturile. Cât privește impactul asupra femeilor, și situația stresantă și imposibilitatea de a-și lua concediu, de exemplu, toate acestea sunt probleme provocate de societatea modernă care impune o serie întreagă de factori de stres asupra femeilor, foarte multe cerințe. Și cred că Uniunea Europeană poate să facă campanii de conștientizare sau să adopte instrumente legislative în acest sens. Putem folosi, cum spuneam, Fondul Social European, pentru că sunt bani mulți alocați acestui domeniu și în Ungaria, la fel, statul poate să îmbunătățească situația din acest punct de vedere. De exemplu, în Cehia, dorim să ne asigurăm că se folosește din ce în ce mai mult uh, uh, munca cu fracțiune de normă pentru acest grup de persoane. Vrem să avem mai multe facilități preșcolare, deci sunt o serie întreagă de măsuri care pot fi puse în aplicare. Mulțumesc foarte mult și pentru PPE, doamna Corața Bild. Mulțumesc, doamnă președinte, doamna Iaurova Sper că mai rezistați la încă două întrebări. Astăzi, în Europa, o femeie din patru este victima violenței fizice și 10% a violenței sexuale. Traficul, exploatarea sexuală, uh, toate, mutilarea genitală feminină, toate acestea sunt uh, încălcări îngrozitoare adrele drepturilor fundamentale care le afectează pe femei și fete. Trei întrebări. Ce veți face ca să uh, vă asigurați că statele membre uh, pun în aplicare directivele privind traficul de persoane umane, privind exploatarea copiilor, protecția victimelor și Ordinul European de Protecție, mai ales pentru fetele tinere și pentru băieți. Doi, spuneați că, de fapt, Comisia va ratifica Convenția de la Istanbul și sperăm să ne confirmați că se va face repede. Ce faceți? Numai 8 state membre au ratificat-o. Sunteți gata? și să induceți acest sentiment al urgenței la celelalte state membre? Mă bucur că ați spus că veți prezenta o strategie cuprinzătoare pentru a eradica și pentru a preveni violența împotriva femeilor. Puteți să ne dați exemple concrete? Ce acțiuni specifice veți pune în aplicare sau ne veți prezenta aici? Mulțumesc! După cum am spus deja, mă voi asigura că această convenție de la Istanbul va fi ratificată de toate statele membre din Uniunea Europeană. Cred că este un mare pas înainte, nu numai în ceea ce privește respectarea regulilor, dar și în ceea ce privește conștientizarea la nivelul publicului că nu e normal să se comită acte de violență împotriva femeilor și fetelor. Cred că este imposibil să eradicăm complet acest comportament. Dar trebuie să folosim toate instrumentele legislative și nelegislative. Ratificarea convenției este primul lucru pe care doresc să-l obțin. Și, de asemenea, doresc uh, să fac în așa fel încât statele membre să ratifice această convenție. Anul viitor aș dori să organizez câteva dezbateri pe tema violenței împotriva femeilor. Dezbaterile acestea vor da răspunsuri la întrebările acestea dacă e nevoie de legislație specială ca în Statele Unite. E o parte din activitatea mea privind strategia generală pentru șanse egale pentru femei și va fi un răspuns și la întrebarea aceasta, ce pași legislativi sunt necesari. Altceva, cred că este foarte important în ce mod statele membre văd uh, acest subiect al violenței împotriva femeilor și în ce măsură actele de violență împotriva femeilor sunt considerate infracțiuni. Cu alte cuvinte, dacă există pedepse mai mari pentru actele de violență împotriva femeilor față de actele de violență normale, ca să zicem așa. Și apoi sunt măsuri preliminare pentru cazurile uh, de uh, acte de violență în familie. Îmi pare rău, mi, mi s-a epuizat timpul. Mulțumesc și ultimul vorbitor de la grupul S și D este doamna Arena. Mulțumesc, doamnă președintă Vă mulțumesc că îmi permite să închid această ședință lungă. Mă refer la o chestiune referitoare la concediu de maternitate. A spus că sunteți favorabilă unei discuții pe tema acestui subiect. Întrebarea e precisă. Astăzi există un text care vă permite să vă ocupați repede, se pare că e pe masa Consiliului, deci vreau să știu uh, dacă voți porni de la acest text care ne-ar permite să facem pași rapizi, este rezultatul activității Parlamentului. Nu știm, nu vrem să știm aici care este poziția, ci vrem să știm dacă plecăm de la acest document ca să putem continua să lucrăm. Apoi, în uh, răspunsurile scrise pe care le-ați dat, Ați spus că strategia trecută a dat niște rezultate privind egalitatea dintre bărbați și femei, dar mai erau multe de făcut. Și aș citat tot ce s-a spus astăzi, salariile, pensiile, violența, sărăcia și așa mai departe, concret. Ce veți face pentru a avea o strategie după 2015 care să fie eficientă? Și apoi cum îi veți convinge pe colegii dumneavoastră din comisia de astăzi privind prioritizarea acestor chestiuni, pentru că se referă la toată lumea, la toți comisarii care sunt audiați aici și știm că unii dintre ei au niște probleme legate de egalitatea de șanse dintre bărbați și femei. Mulțumesc! Da, uh, răspunsul meu clar este da. Vreau să continui să mm, să lucrez pe propunerea care este discutată acum de Consiliu voi discuta cu doamna Tyson pentru că este vorba și de ocuparea forței de muncă și vreau uh, să văd care sunt obstacolele procedurale și să încerc să le elimin. Propunerea a fost cumva blocată, e blocată de multă vreme și ar trebui să fie deblocată, să fie rediscutată. Și apropo de strategie și cum să ne asigurăm că strategia este eficientă. Fără propuneri specifice apropo de ce trebuie să facem privind salariile egale, sărăcia, violența, accesul la educație, sănătate și alte chestiuni pe care nu le voi enumera. Deci, fără să fim foarte specifici, în aceste domenii fără să avem soluții specifice și termene specifice, fără așa ceva, strategia nu va fi eficientă. Ce vă pot promite? Vă pot promite că nu voi pregăti strategii de dragul de a avea strategii, care apoi vor fi uitate într-un sertar. Vreau ca toate strategiile să fie eficiente nu îmi place să pun hârtiile într-un dosar. Mulțumesc foarte mult, eh, doamnă Iaurova, pentru toate răspunsurile dumneavoastră la toate blocurile acestea de chestiuni. A fost o dezbatere interesantă, iar acum aveți 5 minute și vă rog 5 minute pentru că deja am depășit timpul, deci cum spuneam aveți 5 minute pentru alocuțiunea finală. Mulțumesc! Uh, stimați membri ai Parlamentului, uh, doamnelor și domnilor președinți de comisii, sunt obosită după aceste trei ore de discuții, dar oricum a fost foarte interesant să aud întrebările dumneavoastră și uh, să mi se permită să vă spun care sunt opiniile mele. V-am spus că nu sunt funcționar public, sunt politician Poate că unele dintre răspunsurile mele n-au fost destul de detaliate sau de tehnice, dar am dorit să vă spun, să vă arăt cine sunt, care sunt opiniile mele și care este poziția mea pe chestiuni specifice care se referă la portofoliul justiției consumatorilor și egalitatea dintre sexe la sfârșitul acestei audieri sunt oarecum încurcată, sunt zăpăcită și am uitat să-mi scot hârtiuța aceasta cu cuvântul de încheiere. Așa că vă spun ce vă spun, așa cum vă spun. Uh, nu vreau să uit un lucru esențial. Și anume, în cazul în care îmi dați șansa să devin comisarul pentru un portofoliu atât de important, ale căror acțiuni uh, au un impact asupra tuturor celor din Uniunea Europeană, voi fi foarte deschisă pentru discuțiile următoare pe marginea chestiunilor care ne interesează pe toți și voi fi fericită să pot coopera cu toți cei care sunteți acum aici și sper că această cooperare într-un timp scurt va duce la rezultate interesante. Vă mulțumesc foarte mult și vă mulțumesc de asemenea și pentru atmosfera plăcută pe care realmente nu o așteptam. Vă mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, mulțumesc. mulțumesc foarte mult, doamna Iaurova, și în final câte un minut pentru președinții comisiilor care au participat astăzi la audiere în ordinea în care au avut loc întrebările. Are cuvântul în primul rând domnul Svoboda un minut. Mulțumesc, doamna Iaurova. vreau să-mi exprim opinia în numele Comisiei juri și anume că avem suficient de multe informații și suficient de multe răspunsuri care ne permit să facem evaluarea acestei proceduri. Am ascultat cu deosebit interes opiniile exprimate de dumneavoastră privind chestiunile de drept privat internațional și de protecția consumatorului. Am de făcut o singură observație privind organizarea. Va avea loc o reuniune de evaluare la șase și jumătate astăzi în sala ASP 5G3 și invit Comisia Jurii, coordonatorii, în aceeași încăpere la ora 6, la ora 6 Asta e tot ce aveam eu de spus. Vă mulțumesc foarte mult. În numele Comisiei Libe am supraviețuit uh, uh, acestei audieri. Vă mulțumim foarte mult, doamna Iaurova. Vă mulțumesc în numele membrilor și vreau să spun că am luat notă de angajamentul dumneavoastră de a coopera cu vicepreședintele Timmermans pe drepturile fundamentale și statul de drept și cu uh, comisarii Ansip și Oettinger pe cooperare judiciară și protecția datelor. Am notat răspunsurile dumneavoastră de la uh, parchetul european, legislația antidiscriminare. Aveți un portofoliu extraordinar și sunt chestiuni extraordinare. Dar avem o problemă. Sunt prea mulți comisari care se ocupă de chestia asta și membrii mei au observat că nu e problema dumneavoastră întotdeauna. O să încercăm să lucrăm într-un domeniu care e foarte, foarte aglomerat. La ora 6 vom evalua răspunsurile dumneavoastră cu grijă și vă mulțumim. Vă mulțumesc că ați discutat aceste chestiuni cu noi, iar comisia noastră va evalua aceste răspunsuri. Coordonatorii vor lua o hotărâre finală. Vă mulțumim pentru răspunsuri. Doamna Iaurova, vă mulțumim pentru um, răspunsurile din această după-amiază. Ați arătat că sunteți politicieni și noi suntem politicieni. De uneori nu suntem întotdeauna de acord, dar suntem de acord cu democrația. De aceea mă voi întâlni cu membrii comisiei mele și ei vor hotărâ dacă au suficient de multe răspunsuri mai ales în ceea ce privește afacerile consumatorilor, chestiunile de protecție a consumatorilor. Au fost întrebări care au apărut uh, în secțiunea dedicată comisiei mele, care nu sunt de competența comisiei mele, mai ales una dintre ele. Dar cum portofoliul este atât de complex, cred că răspunsul din domeniul acesta s-ar putea să implice o hotărâre și din partea altor comisii. Da, o să vedem o să procedăm într-o manieră democratică și o să vedem ce se întâmplă. Vă mulțumesc foarte mult! Și în final, în numele Comisiei FEM, ca și colegii mei, vă mulțumim, am la notă de ce ați spus dumneavoastră, de răspunsurile dumneavoastră și v-ați dat seama că este o comisie foarte exigentă și vom continua să fim la fel în tot acest mandat, pentru că știm că 52% din populația europeană sunt femei și nu putem să acceptăm să trăim într-o lipsă de egalitate. De aceea vom evalua răspunsurile dumneavoastră și împreună cu celelalte comisii vom colabora, vom coopera și să sperăm ca activitatea noastră să dea rezultate pentru binele femeilor din Uniunea Europeană. Mulțumesc! Damos por finalizada la... Uh, se încheie această reuniune. Vă mulțumim foarte mult pentru răbdare și participare.